all language. We have interpretation for all, all language. All. Yes, yes. Yes, yes. Bună ziua tuturor! Welcome everybody. Uh, vă rog să vă legați centurile și să nu fumați. fost o glumă. Stimați invitați, sunt onorat. Uh, numele meu este Mircea Diaconu, România, vicepreședinte al Comisiei de Cultură și Educație în Parlamentul European. Și, cum spuneam, sunt onorat să deschid astăzi această reuniune interparlamentară privind patrimoniul cultural european și să urez bun venit membrilor și reprezentanților din parlamentele naționale. În numele meu și al colegilor mei din Comisia de Cultură, care, din păcate, nu sunt azi aici, și asta este suferința mea, țin să mulțumesc tuturor pentru prezență. Acest eveniment a fost organizat de către Parlamentul European pentru a marca Anul European al Patrimoniului Cultural 2018, Scopul întâlnirii noastre de astăzi este de a dezbate împreună diferite aspecte legate de protejarea și promovarea patrimoniului cultural, de a discuta implicațiile legale ale măsurilor propuse în cadrul acestui an european al patrimoniului, de a împărtăși diferite experiențe și bune practici implementate de dumneavoastră la nivel național și, nu în ultimul rând, de a imagina împreună felul în care putem asigura o strategie pe termen lung pentru patrimoniul cultural, ceea ce noi am denumit aici moștenirea anului european al patrimoniului cultural. În baza experiențelor noastre cu edițiile anterioare ale întâlnirilor uh, interparlamentare, s-a decis ca anul acesta evenimentul nostru să fie organizat în două părți. Astăzi, aici, avem o primă sesiune de lucru împărțită în trei secțiuni, care se desfășoară în paralel. Cultură și identitate, altă parte, conservarea și restaurarea patrimoniului cultural, aici, patrimoniu cultural și educație. Mâine va avea loc o sesiune plenară comună care va reuni toți participanții pentru a prezenta și a discuta rezultatele și concluziile sesiunilor de astăzi. Sesiunea de lucru de astăzi are un format deschis și toți participanții sunt invitați să contribuie la dezbatere. Mâine vor putea să ia cuvântul doar parlamentarii naționali, deputații din Parlamentul European și câțiva vorbitori selectați. Prin urmare, vă invit, vă încurajez pe toți să luați cuvântul astăzi. Pentru ca să ne cunoaștem mai bine, precizez că avem în sală senatori și deputați din Parlamente Naționale, colegi deputați din Parlamentul European, cred că am exagerat un pic, experți invitați de la Comisia Europeană și UNESCO, ceea ce ne bucură, coordonatori naționali ai Anului European al Patrimoniului, precum și reprezentanți ai societății civile, și a organizațiilor de promovare și protejare a patrimoniului cultural. Pe foarte mulți dintre ei am întâlnit în ședințele noastre de lucru din cadrul acestui an și mă bucur să constat că au răspuns favorabil invitației noastre. Dragi invitați, zilele trecute, într-o altă conferință, am auzit un expert spunând ar trebui să avem o directivă europeană pentru patrimoniu cultural și atunci lucrurile ar fi mult mai simple. Da, desigur. Așa cum știți cu toții, așa ceva este imposibil, întrucât cultura și prin extensie patrimoniul cultural este o competență a statelor membre, nu a Parlamentului European. Astfel de subiecte sunt extrem de sensibile și au o componentă foarte puternică de identitate națională. Înainte de orice altă discuție, pornim de la premiza, deci, că înțelegem toți și acceptăm acest lucru. Însă, Doresc totodată să subliniez caracterul excepțional al acestui an european al patrimoniului cultural, întrucât a permis un dialog la cel mai înalt nivel profesional între experți din toate statele membre pe o serie de teme pertinente pentru domeniul cultural. Aceste teme au fost grupate în 10 inițiative principale, care vor fi detaliate de către invitații noștri de la Comisia Europeană. Eu însumi, fiind raportor din partea Parlamentului European pe acest dosar, am urmărit îndeaproape acest proces și am fost profund impresionat de seriozitatea cu care toți participanții au abordat temele puse în dezbatere. De ce insist pe acest lucru? Dragi colegi, după cum uh, știm cu toții, Uniunea Europeană nu poate decât să facă o serie de recomandări în domeniul cultural, iar pentru ca aceste recomandări să ducă la un rezultat concret, avem nevoie ca dumneavoastră, reprezentanții parlamentelor naționale, să preluați ștafeta patrimonială și să o duceți mai departe în țările noastre. În mod excepțional am rugat serviciul juridic al Parlamentului European să ne asiste astăzi și cu această ocazie îl prezint pe domnul Giovanni Mendola, consilierul nostru juridic. Prezența domnului Mendola este menită să întărească angajamentul nostru de a asigura moștenirea anului european al patrimoniului și de a duce mai departe munca depusă până acum. Vă propun deci să începem discuția și invit pe colegii de la Comisia Europeană să prezinte în linii mari structura anului european al patrimoniului cultural, și să intre în detalii pe acele inițiative care sunt direct legate de tema noastră de astăzi. Prezentarea va fi coordonată de doamna Erminia Sciachitano, expert de politici culturale în cadrul Direcției Generale EAC, care îi va invita să intervină punctual și pe colegii din celelalte direcții generale care lucrează pe temele abordate. Apoi vom lărgi puțin orizontul și vom vorbi despre alte subiecte legate de protejarea patrimoniului cultural în cadrul mai larg al proiecției mediului, protecției mediului sau în legătură cu nevoia de a promova un turism mai sustenabil. Propun ca, după fiecare rundă de dezbateri, să alocăm timp unei sesiuni de întrebări și răspunsuri, în care vă încurajez, dragi invitați, să interveniți pe tema discutată sau, din potrivă, să ne împăstășiți exemple de bună practică. La sfârșitul acestei zile voi încerca să fac un rezumat al discuțiilor pe care o să-l prezint în plenarea de mâine dimineață la ora 9. Înainte de a începe dezbaterea, permiteți-mi să vă comunic câteva aspecte organizatorice. Cel puțin așa scrie aici. Cel mai târziu, la ora 18.20, vom merge împreună la recepția de seară din Salonul Deputaților. Interpretarea este disponibilă în toate cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii și dezbaterea de astăzi este transmisă pe internet. Ă, dau cuvântul doamnei Erminia Sciachitano, care va prezenta cadrul general și cele 10 inițiative. Uh, thank you, Mr. Chair, for giving me the floor. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Sunt onorată să mă aflu astăzi aici împreună cu dumneavoastră și să vă împărtășesc această experiență incredibilă care este organizarea și gestionarea anului european al patrimoniului cultural. Vreau să vă reamintesc că este singur, singurul an european al Comisiei Juncker. Europa este bine cunoscută pentru patrimoniul său cultural. Mai târziu vom vorbi despre numărul enorm de situri de patrimoniu uh, cultural pe care le avem în Europa. De asemenea, avem și expertiza noastră, competența noastră, uh, centrele de excelență care se leagă de modul în care ne protejăm patrimoniul cultural. De aceea este foarte important să ne amintim că mereu trebuie să iei măsuri pentru a transmite mai departe patrimoniul cultural către generațiile viitoare. Niciodată nu putem să luăm de-a gata patrimoniul uh, cultural. Și patrimoniul nostru cultural, mai ales acum, ține cont de amintiri, de valori și de învățăminte trase care sunt foarte importante pentru Europa de astăzi, dar și pentru construirea unei viziuni pentru Europa viitorului, pentru că Patrimoniul cultural include și uh, învățămintele trase din uh, realizările noastre, din succesele noastre, dar și din eșecurile noastre și din războaiele, din luptele pe care le-am avut în Europa. Sunt lecții importante și de aceea, în temeiul uh, juridic al anului european al patrimoniului cultural, Consiliul și Parlamentul au acordat um, o importanță deosebită unui obiectiv al acestui an, și anume sublinierea importanței patrimoniului cultural ca element de conștientizare asupra valorilor noastre comune și istoriei noastre comune și ca element important pentru consolidarea simțământului nostru de apartenență la Europa. De aceea este important să încurajăm aprecierea și partajarea um, patrimoniului cultural ca resursă partajată și, bineînțeles, ales anul acesta reprezintă și o ocazie de a vedea cum putem să protejăm mai bine, ce putem să facem pentru a transmite acest patrimoniu cultural către generațiile viitoare, pentru că știm cu toții că situația actuală mai ales cea a sectorului um, patrimoniului cultural și a autorităților care se ocupă de acesta, um, se confruntă cu provocări noi, globalizare, digitalizare, dar și problema transmiterii cunoștințelor între generații. Și aceasta poate reprezenta o problemă. De aceea s-a hotărât să se ia măsuri la nivel european pentru a sprijini sectorul, pentru a face progrese și pentru a putea confrunta, înfrunta aceste provocări. De asemenea, um, trebuie să vă spun că și cetățenii ne-au invitat la toate nivelurile să luăm uh, măsuri. Dacă ne uităm la Eurobarometru pe care l-a publicat Comisia la sfârșitul lui 2017, putem constata mm, niște lucruri foarte surprinzătoare și foarte importante. În primul rând, Patrimoniul contează pentru europeni. 84 dintre persoanele intervievate au spus că patrimoniul este important pentru ei și pentru comunitățile lor. 80% au declarat că patrimoniul cultural este important pentru Uniunea Europeană. 82% sunt convinși că patrimoniul cultural este important pentru că uh, poate crea locuri de muncă. 82% sunt mândri de patrimoniul cultural și, și mai important, 70% sunt mândri de patrimoniul cultural care nu se află în țara lor. Sunt mândri de patrimoniul cultural care se găsește în alte state ale Uniunii Europene. Lucru foarte important dacă ne uităm la sentimentul de apartenență la Uniunea Europeană. De aceea, Motoul anului uh, cultural al patrimoniului european este patrimoniul nostru cultural, acolo unde trecutul întâlnește viitorul. Suntem cu toții convinși că patrimoniul cultural nu reprezintă doar o resursă a trecutului, ci una foarte importantă și pentru viitorul nostru. Am uh, elaborat o campanie, am Uh, dezvoltat niște uh, instrumente, un site de internet și vă invit să vă uitați uh, și pe site-ul nostru, la campania noastră. Astăzi, în panelul nostru, o să um, aprofundăm câteva inițiative care țintesc modul în care vrem să ajutăm sectorul să poată proteja și conserva mai bine patrimoniul nostru cultural. Câteva cifre legate de ce s-a realizat până acum. Din punct de vedere al organizării de evenimente, mai ales uh, în ceea ce privește conștientizarea cu privire la importanța patrimoniului cultural în Europa, am avut un număr enorm de evenimente, peste 11.000 în întreaga Europa. Evenimentul de închidere a anului european va avea loc la Viena pe 6 și 7 decembrie și la acesta o să facem o închidere, o să avem atunci cifrele oficiale. Deci aceste cifre sunt în creștere în fiecare zi. Am ajuns la peste 6,2 milioane de persoane. Și multe proiecte în curs, sprijinite cu finanțare europeană și națională, au ales să poarte marca acestui uh, an. Um, peste 900 de proiecte la nivel uh, european și peste 7900 de proiecte la nivel național. În plus, am avut 29 de proiecte care au fost uh, finanțate prin uh, pro programul anume alocat Creative Europe printr-o linie bugetară anume inclusă în temeiul juridic al anului cultural al patrimoniului, anului european al patrimoniului cultural. Aceste 29 de proiecte au țintit anume partea aceasta de sentiment de apartenență, importanța sublinierii dimensiunii europene a patrimoniului cultural, lucru care a făcut ca um, acest an să poată um, consolida acest sentiment de apartenență la Europa. Dar am avut și alte surse de finanțare în timpul acestui an european, de exemplu programul Orizont 2020, am aici niște cifre, cred că colegii mei o să vă prezinte și mai multe detalii despre acestea și au mai fost și alte fonduri uh, din Erasmus Plus, Europa pentru cetățeni, fondurile structurale de coeziune pentru regiuni și așa mai departe. A fost într-adevăr un demers colectiv acest an uh, european. Însă acest an european al patrimoniului cultural de fapt nu reprezintă doar o colecție de evenimente pe durata unui an. Ce ne-a dus pe toți împreună a fost o, o intenție de a schimba modul în care protejăm și conservăm uh, patrimoniul cultural, să avansăm, să, confruntăm, să ne confruntăm cu um, provocările care apar. De aceea, în cadrul acestui an am uh, alocat o atenție deosebită pe partea de moștenire pe care o lăsăm pentru viitor. Și vedem aici partea de vârf al uh, icebergului um, care a fost mai vizibilă, partea de moștenire pe care o lăsăm este cea mai puțin vizibilă, cea de de desubt, dar este mai importantă pentru viitor. Dar care ar fi uh, bazele, fundațiile acestei moșteniri? Acestea se găsesc în dezbaterea importantă care a avut loc și care a început cam în 2014 la nivel european și a implicat toate instituțiile europene. Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană, Parlamentul European, toate părțile interesate și reprezentanți din statele membre, de la administrațiile naționale. Această dezbatere importantă a conturat cu totul, s-a conturat cu totul altfel, a conturat altfel modul în care vedem patrimoniul cultural acum. De exemplu, acum am convenit cu toții asupra faptului că patrimoniul cultural ar trebui să adopte o abordare holistică, să privim atât aspectele materiale, nemateriale și digitale ale patrimoniului cultural într-o manieră integrată și am avut contribuții de la ministere, de la uh, profesioniști din domeniu. Reprezintă o realizare importantă care ne ajută să lucrăm mai bine împreună. Încă o descoperire importantă, o realizare importantă pe care am avut-o mulțumită discuțiilor care au avut loc, este faptul că patrimoniul cultural nu reprezintă o povară, ci o resursă. Patrimoniul cultural aduce avantaje tuturor dimensiunilor legate de dezvoltare durabilă, aduce beneficii mediului, economiei, societății în ansamblu și, desigur, este foarte important și pentru diversitatea culturală. Însă, pentru a aduce aceste avantaje tuturor dimensiunilor, nu putem pur și simplu să uh, înregistrăm, să luăm act, uh, să uh, constatăm aceste efecte. Trebuie să luăm măsuri și să fim proactivi și mai ales trebuie să lucrăm într-o manieră mai integrată, să ținem cont de toate politicile unde patrimoniul cultural este o componentă importantă. Și am să vă dau câteva exemple. La nivel european, patrimoniul um, cultural reprezintă o componentă a mai multor politici. Politicile de mediu, de asemenea, partea de cercetare, de exemplu, apoi turismul, politicile din acest domeniu și, sigur, reprezintă o componentă importantă și pentru educație. Și știți că um, primește mult sprijin prin fondurile structurale, care reprezintă un fel de uh, efect de um, levier pentru dezvoltarea locală. Însă, dacă nu folosim toate aceste resurse și toate aceste ocazii într-o manieră integrată, riscăm să ajungem într-o logică a uh, fragmentării, a silozurilor. Lucru foarte periculos pentru că înseamnă că nu învățăm unii de la alții. De aceea, și menționez această schemă care rezultă dintr-un studiu care a fost sprijinit prin programul pentru cultură. Se cheamă um, uh, Patrimoniul cultural um, Uh, este pentru Europa. Este vorba de un consorțiu condus de Europa noastră care a condus studiul și care a examinat uh, peste 100 de studii de impact referitoare la um, patrimoniul cultural și a subliniat faptul că e nevoie de o manieră mult mai proactivă și mai integrată, mai holistică când e vorba de patrimoniul cultural. Dar cum se traduce acest lucru la nivel european? Se traduce în conceptul de mainstreaming, adică de aducere în prim plan, lucru care este de fapt uh, um, menționat și în tratate. Și se menționează de asemenea și în temeiul juridic al anului european al patrimoniului cultural. În temeiul uh, juridic s-a cerut comisiei să Uh, aibă o activitate mai bună în toate sectoarele și să exploreze diferitele sinergii din diferitele politici ale Uniunii Europene. Vă dați seama ce exercițiu complex este acesta. Pentru ca acest exercițiu să funcționeze, noi am um, creat o guvernanță foarte complexă și vedeți care este arhitectura acesteia, așa cum a fost uh, stipulată în uh, temeiul juridic al anului european. Vedeți că, uh, că se poate spune că este una unică. Anul european se gestionează la nivelul statelor membre printr-un grup de coordonatori naționali care sunt numiți la nivel național, pentru că, după cum știți, ține, tot ce ține de domeniul culturii este de competența statelor membre, e o problemă de subsidiaritate. Însă, există această ocazie de coordonare a activităților la nivel european și mai ales aceea de realizare de schimburi între coordonatorii uh, naționali pe parte de bune practici. De asemenea, avem nouă state asociate nu ne-am limitat domeniul la strict Uniunea Europeană, ci avem și nouă state care participă la acest an european al patrimoniului cultural. Parlamentul European este și el pe deplin implicat, um, a participat uh, la lucrările uh, Comitetului privind um, coordonatorii naționali ca observator și, de asemenea, Parlamentul a fost prezent la Mircea Diaconu Uh, face parte din acest uh, comitet și, de asemenea, Parlamentul este um, prezent într-un alt comitet foarte important care a fost uh, înființat și care reunește părțile interesate cheie din sectorul patrimoniului cultural. Rețelele principale, platformele principale care se regăsesc acolo și, bineînțeles, și uh, organizații internaționale foarte importante, UNESCO, Consiliul Europei uh, și așa mai departe. Bineînțeles, uh, părțile interesate cheie, cum ar fi Europa noastră, reprezintă unii dintre vectorii noștri cei mai importanți în acest comitet al părților interesate reprezentanța Uniunii Europene și uh, delegația Uniunii Europene sunt implicate și ele, de asemenea Comitetul Regiunilor, CS sunt implicate, Consiliul um, European sunt și ele implicate. Vedeți că în centrul acestei scheme se regăsește Direcția Generală Educație și Cultură, unde lucrez și eu, uh, Uh, această direcție reprezintă coordonatorul acestei mașinării complexe și uh, am încercat să ținem cont și de importanța uh, componentelor cum ar fi educație, sport și tineret care țin de portofoliul direcției noastre generale. Dar, după cum vedeți, sunt mai multe direcții generale care lucrează împreună cu noi. 19 servicii în total contribuie la anul european al patrimoniului cultural. Iar uh, feedback-ul pe care l-am avut de la părțile interesate, reacția lor de până acum a fost aceea că mulți dintre aceștia consideră că este unul uh, dintre câștigurile cele mai mari ale acestui an. Faptul că lucrăm așa de bine împreună și trebuie să spun și cu un entuziasm deosebit pentru a face progrese către un plan comun și către obiective comune pe care să le îndeplinim până la finele acestui an, am identificat uh, așa numitele 10 inițiative europene. Dar am să vă dau acum amănunte despre toate inițiativele europene, pentru că cred că uh, aș merge prea departe, ci am să vă, mă concentrez pe, uh, euro, pe inițiativele care se leagă de subiectul acestui panel am menționat uh, pe lângă numele acestor uh, inițiative și acronimele direcțiilor generale care contribuie. Un pic de jargon de la Bruxelles aceste um, acronime, dar um, o să vă ajut. Aceste inițiative europene sunt um, construite în jurul a patru piloni, cel al angajării, cel al sustenabilității, cel al protecției și cel al inovării. La partea de angajare, de implicare, ne-am concentrat eforturile cu precădere pe generațiile tinere, care sunt moștenitorii patrimoniului cultural. Așa că multe dintre acțiunile noastre țintesc, de exemplu, educația, utilizarea oportunitățile folosite de către schemele de îngemânare, corpul de solidaritate și așa mai departe. Și de aceea am avut o cooperare foarte puternică care s-a creat în jurul acestui uh, pilon cu alte direcții generale. Apoi, pilonul sustenabilității, al durabilității, Uh, se referă mai mult la ce spuneam înainte, modul în care putem să ne asigurăm că intervențiile uh, de patrimoniu cultural generează un impact durabil asupra uh, pilonilor legați de dezvoltare durabilă. Aici cooperăm foarte bine cu DG Creștere, um, cu DG Mediu, și colegul nostru de la DG Mediu o să vă explice cum facem acest lucru, apoi DG Cercetare și colegul uh, nostru va interveni ulterior și așa mai departe. Apoi mai avem uh, pilonul protecției și cel al inovării. La acești doi piloni o să vă dau mai multe amănunte. În primul rând, foarte pe scurt, cel al sustenabilității. La acest pilon Aș dori, pe scurt, să vă informez cu privire la inițiativele cele mai importante pe care le desfășurăm în prezent. Ne uh, concentrăm pe uh, turism cultural sustenabil, pentru că vă dați seama că turismul reprezintă un, un efect de levier foarte important pentru dezvoltarea locală, însă știm și că turismul trebuie să fie gestionat și dezvoltat în mod sustenabil, pentru că presiunea turistică poate să fie chiar periculoasă asupra patrimoniului, pentru patrimoniul cultural. De, a, de aceea acordăm o importanță deosebită acestui subiect. Și există un uh, grup de experți din statele membre care discută, fac schimb de bune practici și vin cu recomandări recomandări pentru turism sustenabil turism cultural sustenabil, uh, iar raportul va fi disponibil până la finele anului. O primă vedere, o primă perspectivă asupra acestuia va fi uh, prezentată la summitul din uh, decembrie. Deja în Pafos s-a făcut o prezentare pe 25 și 26 octombrie în care au fost un fel de, a fost un fel de avantpremiera câtorva dintre constatări. Apoi, uh, pilonul important al protecției. La acesta am să acord mai multă atenție unei uh, inițiative numită Cherishing um, uh, Heritage, să, prețu- să prețuim patrimoniul, să dezvoltăm standarde de calitate pentru intervențiile în uh, patrimoniul cultural. Um, deja Europa reprezintă un centru de excelență pentru modul în care protejăm uh, patrimoniul cultural, dar este adevărat de asemenea că multă vreme n-am discutat, n-am convenit, n-am făcut uh, uh, schimb de principii atât de mult și nu ne-am uitat neapărat la principiile acestea într-un mod dinamic și aceasta reprezintă o primă ocazie pe care o cre creăm acum să discutăm cu toții ce înseamnă calitatea pentru noi. Vrem să explorăm această zonă gri să încercăm să înțelegem ce înseamnă autenticitatea în acest moment când intervenim la patrimoniul cultural și mai ales cât de importantă este această calitate și cât de important este să afirmăm, să declarăm care sunt principiile de calitate care trebuie să fie întrunite atunci când se folosesc fondurile pentru uh, patrimoniul cultural. Este un lucru deosebit de important uh, mai ales dacă ne gândim la faptul că vrem să aducem în atenție mai mult patrimoniul uh, european. Și atunci, utilizarea fondurilor care sunt uh, alocate în acest sens, uneori poate că uh, fondurile acestea sunt intenționate către alte obiective. Și atunci există un risc ca uh, um, partea de valorare a patrimoniului cultural să nu fie atât de ridicată. De aceea, Parlamentul European, și vreau să subliniez acest lucru, pentru că domnul Diaconu a fost raportor la rezoluția Parlamentului European din 2015, Parlamentul n a cerut să subliniem, să, um, să atragem atenția asupra acestui aspect legat de ce înseamnă calitatea la nivel european și a cerut uh, Comisiei să includă în orientările care guvernează următoarea generație de fonduri structurale pentru patrimoniul cultural un sistem de control de cal calității obligatoriu care să se aplice pe toată durata de viață a unui proiect. Lucru care s-a reflectat și într-o inițiativă a președinției uh, letone la conferința pe care a organizat-o în 2015 și atunci a reflectat asupra importanței de creare a unor sinergii mai bune între Uh, design și arhitectură contemporane și uh, patrimoniu cultural. Nu e mereu un dialog foarte armonios. Apoi, anul european al patrimoniului cultural a um, inclus printre obiectivele sale promovarea dezbaterii, cercetării și schimbului de bune practici cu privire la calitatea conservării, păstrării, reutilizării inovatoare și sporirii um, parlament, um, patrimoniului cultural și intervențiile contemporane în uh, mediul istoric. Și de curând și Consiliul Uniunii Europene, în concluziile sale um, care au um, promovat din nou mainstreaming-ul pentru, pentru patrimoniul cultural, au și în aceste concluzii Consiliul a subliniat faptul că trebuie să promovăm patrimoniul cultural, dar să nu uităm care sunt valorile acestuia. Așa că Consiliul invită Comisia atunci când planifică, implementează și evaluează politicile Uniunii Europene să ia în considerare în continuare directul, uh, um, impactul direct și indirect al sporirii, conservării, păstrării patrimoniului cultural și cu precădere nevoia de oferire de orientări de calitate pentru a asigura că investițiile Uniunii Europene nu um, vătămează valoarea patrimoniului cultural. Așa că Comisia a început să lucreze la acest uh, subiect, a creat un uh, grup de lucru, de experți care uh, au fost uh, implicați. Acesta lucrează în spiritul deschiderii și transparenței și, desigur, am început să lucrăm la nivel de grup de experți, pentru că la început uh, această activitate nu poate fi făcută decât de către experți, însă scopul grupului este de a veni cu rezultate care să fie accesibile și inclusive, adică să fie ușor de înțeles și de către nespecialiști. Mai ales pentru că, având în vedere că promovăm o abordare integratoare și participativă a patrimoniului cultural, Acum uh, trebuie să implicăm și uh, alte categorii, doar experți. Several meetings among the experts and... Iată deci care este calendarul. Am, avem și un prim proiect de document care va fi discut, discutat în 22 și 24 noiembrie la Veneția, deci foarte curând. După aceste discuții, Comisia are intenția de a deschide o consultare publică pe acest subiect de mare importanță de asemenea și este practic un uh, semnal al activității între directoratele generale. Este vorba despre Orizont 2020. Uh, În vom lansa o platformă socială a experților și părților implicate care va schimb, continua deci schimbul de opinii pe acest subiect. Deci, odată ce vom fi căzut de acord în privința primului document pe uh, principiile legate de calitate la nivel european, vor continua dis discuțiile la nivel european, uh, sprijinite prin Orizont 2020. Iată, deci, care sunt datele conferinței. Și aici puteți uh, vedea mai multe amănunte în privința licitației lansate pentru crearea platformei sociale, 14 martie 2019 fiind termenul limită. O altă inițiativă importantă este cea care privește patrimoniul aflat în situație de risc, combaterea comerțului ilicit cu bunuri culturale și gestionarea riscurilor pe siturile de patrimoniu. În cadrul acestei inițiative așa cum se vede și din uh, uh, titlu, vizăm două aspecte. Pe de o parte, combaterea comerțului ilicit cu bunuri culturale, extrem de importantă. cealaltă, celălalt aspect, îmbunătățirea uh, gestionării riscurilor în ceea ce privește siturile. În privința combaterii comerțului ilicit, precum știți, există deja o serie de uh, Există un temei juridic, însă acesta reprezentat de cele trei documente pe care le vedeți pe ecran. Ei bine, deci temeiul juridic existent vizează mai degrabă nevoia de a evita uh, situația în care patrimoniul cultural european este exportat în afara granițelor Uniunii Europene în mod ilegal. Până acum ne-am concentrat atenția pe protejarea patrimoniului cultural european. Însă, problemele din Orientul apropiat au uh, readus în uh, vedere importanța evitării uh, importării ilicite de bunuri culturale. Și tocmai de aceea Comisia a, a propus un nou de regulament în ceea ce privește importul de bunuri culturale. În această, această propunere se află la ora actuală în stadiul de discuții la nivelul Consiliului și Parlamentului, sperând într-o adoptare în primul trimestru al anului viitor. trebuie să sprijinim și noi acest nou cadru juridic prin activități de formare și prin activități legate de uh, clădirea de capacități. UNESCO se va... Um, deci e vorba despre formări lansate de către UNESCO pentru cei de pe piața, um, piața de artă europeană, precum și uh, formarea reprezentanților oficiali. Avem în pregătire și un manual de instruire care va fi gata în curând, precum și o serie de module de e-learning. De asemenea, vrem să îmbunătățim uh, schimbul de experiențe și probele Iarăși este vorba despre Orizont 2020, prin care se lansează deci o platformă socială pentru patrimoniul cultural aflat în pericol și care vizează și traficul uh, ilicit cu bunuri culturale. În același timp, lansăm și un studiu în ceea ce privește dimensiunile comerțului ilicit în Uniunea Europeană și utilizarea noilor tehnologii pentru combaterea acestui uh, comerț ilicit. E vorba de diferite tipuri de infracțiuni, de diferite rute și de diferite volume și valori. Trebuie să ne ținem foarte bine la curent cu toate aceste elemente pentru o combatere eficientă. De asemenea, lucrăm uh, în mod intensiv în ceea ce privește o mai bună înțelegere a gestionării riscurilor, în general vorbind. Și tocmai de aceea, Comisia a lansat un studiu pentru uh, apărarea uh, patrimoniului cultural în fața catastrofelor, scopul acestui studiu fiind să contribuie la integrarea patrimoniului cultural în strategiile naționale de uh, reducere a dizastrelor și a riscurilor legate de catastrofe. Mult prea adesea, în aceste sisteme Uh, legate de catastrofe, nu se ia în seamă și um, aspectul legat de mm, apărarea patrimoniului. Ideea este de a face o cartografiere a um, informațiilor disponibile la nivel european și internațional, precum și o cartografiere a strategiilor existente în toate statele membre ale Uniunii Europene. De asemenea, Uh, de ce am făcut acest lucru? Ei bine, pentru că e foarte important să știm ce se întâmplă în fiecare stat în parte. Și asta cu precădere din cauza faptului că și tocmai de aceasta beneficiem de o foarte bună cooperare. Există sistemul de sistemul european de protecție civilă este extrem de important să știm care sunt inițiativele și uh, planurile la nivel uh, național existente. Pentru noi este foarte important uh, importantă toată activitatea desfășurată de DigiGrow, creștere economică, care a lansat sistemul Copernic, Copernicus, Uh, un uh, instrument extrem de bun uh, pe care vi-l va, vi va, vi va explica mult mai bine colegul meu. În ceea ce privește o mai bună gestionare a patrimoniului cultural, conform studiilor um, de până acum, reiese clar că trebuie îmbunătățită coordonarea la toate nivelurile, european, național și regional. Pentru că adevărul este că nu sunt aliniat, aliniate mm, răspunderile în lanțul decizional. Acest lucru se datorează și faptului că patrimoniul cultural este considerat la ora actuală drept o prioritate destul de mică. Avem un izvor de informații și de cunoștințe foarte important pus la punct de cei de la DG Cercetare, în care se preiau uh, toate informațiile din toate studiile făcute până acum pentru um, conservarea patrimoniului cultural aflat în uh, situație de risc. Tare mi-e teamă că următoarele dia diapozitive sunt prea amănunțite. Sar puțin la următorul Um, un element foarte important este să vizăm competențele necesare în domeniul patrimoniului. Știm că există uh, școli foarte bune în domeniul european, în, în Europa avem centre de excelență, însă această expertiză este totuși uh, în pericol și asta din mai multe motive. O mare amenințare este faptul că e foarte greu să se transmită cunoștințele și competențele între diferitele generații. Și asta poate din cauza faptului că administrațiile naționale nu pot uh, angaja tineri pe măsură ce uh, se iese la pensie. O altă problemă importantă este faptul că experții în domeniul patrimoniului nu sunt, nu dispun de cunoștințele necesare pentru um, contracararea problemelor legate de secolul 21. Mă refer cu pregătere, bineînțeles, la toate chestiunile legate de uh, digital. Tocmai de aceea, un grup de state membre lucrează la ora actuală uh, în acest domeniu și va prezenta alături de comisie la Viena foarte curând rezultatele acestui proces de reflexie, deci o recomandare în care se subliniază ce trebuie făcut atât la nivel european cât și național în această privință. O altă inițiativă importantă, dar pe care o voi trata cu repeziciune, este Heritage for All, patrimoniu pentru toți. Ideea este de a vedea cum pot fi mai bine implicate comunitățile locale într-o mai bună înțelegere a importanței patrimoniului cultural. Lucrăm alături de Consiliul European și vrem să ratificăm uh, convenția de la FARO, de, să existe o ratificare din partea tuturor statelor membre cea de-a 10-a inițiativă Știința în slujba patrimoniului. Colegul meu va aduce mai multe amănunte în această privință, însă aș vrea să subliniez evenimentele de săptămâna trecută, Târgul Inovatorilor Europeni, care a fost organizat în ideea de a găsi cele mai bune sinergii între diferitele grupuri de părți implicate. Am uh, adus la oaltă atât cercetători științifici cât și uh, persoane care vin din partea întreprinderilor sau fundațiilor, ideea fiind de a vedea cum se poate folosi cât mai bine, cât se, cum se pot folosi cât mai bine roadele cercetărilor la nivel european în acest domeniu. Voi încheia cu idei despre viitor. În Agenda Europeană pentru Cultură, adoptată recent la propunerea Comisiei, se spune că Comisia va prezenta un plan de acțiune pentru patrimoniul cultural. Practic, acum suntem în etapa în care învățăm din toate experiențele avute la nivel european și reflectăm pe marginea acestui plan de acțiune pentru viitor. E clar că e, ceea ce se întreprinde acum nu este important doar la nivel european, ci și la nivelul statelor membre. Un element important din planul de acțiune va fi, fără îndoială, posibilitatea de a continua promovarea unei abordări integrate, transectoriale a patrimoniului cultural, precum și de a duce mai departe această guvernanță complexă ce e drept, dar de succes, deci atât la nivel european cât și al statelor membre. Următorul, următoarea etapă va fi includerea în la următoarea licitație pentru Creative Europe, um, ideea fi fiind de a promova mai bine patrimoniul cultural în spațiul european. Mă voi opri acum, oricum regăsiți toate informațiile pe site-ul nostru web. Mulțumesc. Uh, înainte de a prezenta pe ceilalți colegi care reprezintă celelalte direcții din, ale Comisiei Europene, vreau să fac o mică remarcă. Ați observat probabil că Doamna Erminia a insistat și a formulat uh, încântarea că Parlamentul European a fost alături, a fost prezent în derularea acestui program numit Anul European al Patrimoniului 2018 și vreau să vă explic despre ce e vorba. Conform tratatelor, Parlamentul nu apare niciodată în spațiul executiv sau în organizarea oricărui subiect faptul că aici, acum, cu această ocazie, Parlamentul European este parte sau este prezent, asta înseamnă, și zic încă o dată, o generozitate și o înțelegere exactă, adevărată, a Comisiei, a Consiliului de atunci, mă refer la președinția malteză, a importanței simbolice acestui an european al patrimoniului, care înseamnă, de fapt, o acumulare istorică uriașă, și cu sensuri pentru toate statele membre. Faptul că acest an european derulat în totalitate se va încheia la Viena pe, 20, pe 5, pe 6 și 7, 5 și 6 decembrie, cred, la Viena, este iarăși un punct de greutate simbolică acest oraș, această parte a lumii, însemnând o chintesență a patrimoniului și a culturii, o adevărată punte între culturală între Orient și Occident iarăși cu valoare simbolică. Și mă bucură tare mult acest lucru. Mai departe, îi rog pe domnii René Martins, de la Direcția Cercetare și doamna Oriana Grasso de la Economică și domnul Mauro Facchini, mai ales, de la aceeași direcție, îi rog să contribuie, să ne lumineze, să ne explice. Mersi. Yes, thank you very much. So, Mr. Diaconu, thank you for inviting. Vă mulțumesc uh, și mulțumesc pentru invitația adresată de a participa la acest eveniment. Iată, în prezența prezen, uh, europarlamentarilor, a deputaților naționali și a colegilor din acest domeniu al patrimoniului cultural. Încă o dată țin să vă mulțumesc. Mă voi lega oarecum de prezentarea Erminiei, uh, și anume cu precădere de inițiativa numărul 7, și anume protecție și riscuri. Ce este Copernic? Poate vă va nedumeri puțin prezentarea mea, pentru că e vorba de um, o legătură, o punte între două lucruri care pot fi foarte îndepărtate unul de celălalt. Vom vorbi despre spațiu și ce poate face acesta pentru patrimoniul cultural. Deci e vorba despre prezent și viitor în slujba prezentului și trecutului. Câteva elemente de context. Poate știți că Comisia Europeană trebuie, are două uh, programe uh, aerospațiale, Galileo, pe de o parte, GPS-ul european și un al doilea, Copernicus care se bazează pe observații aerospațiale a, a sateliților care orbitează în jurul Pământului. Comisia, în numele uh, Uniunii Europene, este stăpâna acestor sateliți. Deci, Uniunea Europeană a reușit să facă acest lucru, cele 28 de state la oaltă. E vorba de o infrastructură uriașă pe care nu și-ar fi permis-o nici uh, unul dintre statele europene de unul singur. Copernic este programul de observație uh, din spațiu a Pământului. Suntem singurii din lume care să dispună de un astfel de program și uh, se desfășoară de mai bine de 20 de ani. Acest uh, uh, program a fost lansat în Baveno, pe malurile lacului Maggiore, în, în Italia, cu 20 de ani în urmă. În 20 de ani, observațiile s-au îmbunătățit foarte mult. Iată o imagine cu lacul Maggiore, 20 de ani mai târziu, o imagine făcută de către un satelit american, cei drept și iată aceeași, același loc, o imagine făcută de către un satelit european. În, iată ce diferență de rezoluție enormă între cele două imagini. E clar că sporirea rezoluției vine și cu foarte mare potențial în plus aș putea vorbi în, la nesfârșit despre Copernic, însă cred că acest diapozitiv face un rezumat al acțiunilor noastre. În centru vedea, vedeți o imagine a unui satelit. Grația datelor și informațiilor și imaginilor pe, captate de acești sateliți este posibil să se uh, releveze informații în diferite domenii, în domeniul marin, terestru, în atmosferă, deci calitatea aerului, dar și activități emergente, cum ar fi în domeniul protecției civile sau în domeniul securității, în securității maritime în speță. Putem uh, vedea și uh, cazuri de pirataj, comerț ilicit. Uh, precum și putem observa topirea calotei glaciare. Dar care este legătura cu patrimoniul cultural? Ei bine, când vorbim despre patrimoniul cultural, Iată, acesta este un, uh, dispozitiv, uh, un diapozitiv mult folosit la atelierele noastre. E bine, ne dăm seama că mm, siturile uh, culturale sunt extrem de numeroase și siturile naturale, de asemenea, multe care pot fi observate din spațiu. Iată genul de imagini ce pot fi obținute grație sateliților. Un satelit uh, zboară cam la 700 sau 1000 de kilometri deasupra Pământului. Avioanele zboară între 10 și 12 km, deci iată, sateliții sunt la mai mult de 10 ori mai sus decât un avion. Și cu toate acestea, un satelit poate obține uh, imagini cu o rezoluție pe, de, pe porțiuni de 30 de centimetri. Uh, avem uh, imagini din Australia, din Samara, din Irak, Angkor și reciful coralier din Australia, iar ultimul este de fapt uh, un sit uh, uitat din Sahara, care a fost uh, redescoperit grație observației prin satelit. Care sunt marile pericole la adresa patrimoniului cultural? Sunt diferite elemente potențiale poluarea aerului, cum puteți vedea în prima imagine. Ori poluarea atmosferică poate ataca um, siturile culturale. Apoi războiul, bombardamentele care pot uh, nimici patrimoniul cultural. În a treia imagine puteți vedea fenomene naturale și situri naturale care se degradează și dispar încetul cu încetul. Uh, despăduririle, incendiile. Dar, uh, grație uh, programului Copernic, uh, situația poate fi îmbunătățită. Noi putem vedea care sunt poluanții atmosferici, spre exemplu, și să Uh, luăm măsuri în consecință. În uh, ceea ce privește situațiile de război, putem identifica, grație observațiilor din satelit, care sunt siturile cele mai afectate și putem dirija intervențiile. În ceea ce privește fenomenele naturale, putem anticipa o serie de riscuri la adresa turiștilor care vizitează zonele respective. În ceea ce privește inundațiile, putem uh, implica um, protecția civilă în ceea ce privește despăduririle. Știți că acestea, din păcate, afectează mai toate pădurile la nivel mondial, dar noi putem uh, ține o situație foarte clară și la zi a um, efectelor acestora. De asemenea, putem identifica, ca urmare a unui cutremur sau bombardament, care este proporția de distrugeri la nivelul ă, patrimoniului cultural. De asemenea, putem elabora și o serie de hărți cu informație. Iată centrul ă, orașului Roma. Prin ă, tehnici speciale se poate identifica modul în care se mișcă pământul o, anumite terenuri uh, se ridică, altele se scufundă. Ori aceste fenomene pot uh, presupune pericole la adresa patrimoniului cultural. Ori în funcție de aceste imagini putem planifica acțiuni de monitorizare sau chiar intervenții. Iată un alt exemplu din Siria. Aici am putut uh, Mm, sta cu ochii pe anumite elemente din zonă. Jos puteți vedea o, imagi, o imagine cu rezoluție foarte ridicată de la Google Earth. Ale noastre au o rezoluție mai mică, însă diferența este că în Google poți avea o nouă imagine la fiecare, o dată la 3, 4, 5 ani. Dar acu- noi putem uh, adăuga o nouă imagine odată la câteva zile, ceea ce înseamnă că putem asigura o adevărată monitorizare a situației și putem vedea cum se schimbă situația unui anumit element de patrimoniu, în cazul de față fiind vorba de catedrala din Alep uh, și ce s-a întâmplat cu aceasta în decursul lunii august. Deci, precum spuneam, grație acestui uh, program Copernic uh, se pot identifica o serie de elemente, cum ar fi uh, cele legate de poluare, situri arheologice îngropate, distrugerea unor situri, schimbări climatice și așa mai departe. Deci, chiar dacă nu se poate spune că este dedicat întru totul patrimoniului cultural. Acest proiect poate fi folosit în aceste scopuri. S-a lansat un task force sub uh, președinție italiană. Italia uh, conduce deci acest task force, sunt, să, sunt numeroase statele membre implicate. Un element important este că de multe ori se crede că doar specialiștii se pot folosi de aceste informații. Ei bine, utilizatorii obișnuiți și oamenii de știință pot de fapt comunica în această privință și uh, în acest uh, sens s-a hotărât să se lanseze o, un program în universitățile europene care să vizeze tocmai aceste observații. Iată pe scurt mm, în ce constă programul Copernic și dacă doriți mai multe informații, <clears throat> site-ul web vă stă la dispoziție, precum și noi înșine care vă vom răspunde cu mare bucurie întrebărilor. Vă mulțumesc! Yes, uh, thank you, Mr. Chair. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnilor și domnilor. Sunt foarte onorat să pot vorbi aici de la prezidiu și să pot să vă prezint ce facem noi pentru a susține știința în domeniul patrimoniului cultural. Am o prezentare care se referă puțin și la ce a spus doamna Shachitano înainte. Pentru ca să vă dau în primul rând, uh, o idee generală despre ce înseamnă conservarea patrimoniului cultural. Aș dori să folosim primul slide și să facem o analogie cu medicina. Știm cu toții ce face un doctor, ce este un medicament, ce se face în prevenția medicală. Dacă transpunem acest lucru pe uh, patrimoniul cultural, avem pacientul, adică obiectul Apoi avem restauratorul care este medicul, în cazul medicinei, care trebuie să decidă ce tratament să se aplice pacientului și apoi ce materiale trebuie să folosească. Aici intervine farmacia, unde se dezvoltă și noi uh, medicamente, tehnici uh, diferite se aplică și intervențiile, de asemenea, sunt decise și de, deci, depind după aceea de uh, conservarea curativă. Uh, iar um, medicina preventivă corespunde aici conservării preventive. Deci dacă vedeți ce vreau să spun, este vorba aici de a nu atinge obiectul, artefactul, ci e vorba de a preveni ca aceasta să se deterioreze. Trebuie în toate acestea să se respecte și standarde etice foarte înalte, la fel cum se întâmplă și în cazul medicinei. Nu există o soluție panaceu însă, așa cum se întâmplă și în medicină, fiecare pacient are un diagnostic individual. De aceea, această analogie mi se pare foarte potrivită, să nu credeți că eu am inventat-o, dar, uh, de fapt, patrimoniul cultural ca atare este parte din programele cadru ale Uniunii Europene din 1986 și din orizontul 2020-2020, pentru care 500 de milioane de euro au fost investite în legătură cu cercetare și inovare, care este um, o mare parte din programul cadru 7 de cercetare. Am o colegă în uh, panelul 1 care va vorbi despre același subiect pe care îl veți primi cu siguranță uh, respectivul document și veți putea să le puneți și cap la cap. Acum, uh, dacă e să ne uităm la diferitele tehnici pe care le folosim și materiale de conservare, acestea sunt ancorate în programul de lucru pentru nanotehnologii, materiale avansate, biotehnologie, așa numitul NMPBP, după cum ziceam, aveți aici explicita ce înseamnă acest program, care din nou ne amintește de jargonul european. În acest program de lucru am acoperit în primul rând, conservarea preventivă în uh, partea de încercare de a dezvolta măsuri de prevenire, dar uh, aici intră și măsuri specifice pentru patrimoniul cultural al secolului 20. Până la sfârșitul orizontului 2020 am cheltuit aici peste 45 de milioane de euro, care înseamnă o creștere de 8 ori față de programul cadru 7, FP7. Ați auzit, uh, probabil vorbindu-se de 160 de milioane, după cum spunea și doamne Ceachitano înainte, însă această diferență um, vine de la faptul că acolo sunt incluse și alte programe, pe când aici vorbim numai despre tehnologii și materiale. În următoarele diapozitive vreau să vă arăt câteva imagini din proiecte recente care fie s-au terminat sau sunt în curs în cadrul Orizontului 2020. Avem aici proiectul Nano Catedrala și Nano Concrete, Concrete mm, ciment. Um, avem aici două programe deci care se dezvoltă pentru consolidare aici, cum este cazul uh, unor uh, catedrale în diferite țări uh, europene, dar și opera din Oslo. Ele sunt opere de artă sau monumente care se află în diferite condiții climatice și deci trebuie să găsim soluții diferite. Iar în programul Innova Concrete încercăm să protejăm monumente din beton care necesită altă îngrijire. Polonia, Letonia, Spania, aveți aici mai multe exemple pe fotografii. Un alt diapozitiv vorbește despre un proiect de conservare bazată pe celuloză. E vorba de poze, filme, fotografii prin soluții inteligente. Se numește Nemosin și celălalt program se numește Nano Restart, care dezvoltă materiale noi și tehnici noi pentru curățarea și consolidarea picturilor de pe monumente. Vedeți aici câteva demonstrații pe uh, tablouri de Picasso, de exemplu. Toate aceste evoluții din punct de vedere al bugetului, dar și din punct de vedere al inovării, sunt vești foarte bune. Să nu uităm că mesajele pe care le-am primit din diferite comunități uh, ale restauratorilor și conservatorilor, dar și uh, a instituțiilor de prezervare și uh, păstrarea patrimoniului cultural vorbeau despre nevoia de finanțare sporită în domeniul patrimoniului cultural, mai ales în acest domeniu. Și dacă avem o finanțare mai bună, avem mai multe solicitări de contribuții din partea Uniunii Europene, din partea mai multor state membre. Avem mai multe propuneri, desigur, și din păcate momentan însă cei care oferă soluții sunt destul de frustrați și de aceea este foarte important să se crească și uh, bugetul pentru partea de știință a bugetului, a patrimoniului cultural, pentru că este nevoie de el multe progrese s-au făcut în ceea ce privește digitalizarea patrimoniului cultural. Mai sunt multe de făcut Însă, în domeniul digital putem să gestionăm mai bine patrimoniul cultural, dar nu putem să înlocuim în niciun caz felul tangibil de a te bucura de artă și monumente. Deci e nevoie de o conservare a acestor monumente, a acestor opere de artă, care trebuie să fie o parte din dimensiunea noastră economică, culturală, socială, dar și, bineînțeles, culturală în Europa. Există însă și câteva probleme administrative, lucruri destul de simple, cum ar fi licitațiile publice pentru restaurare. Consideră participarea um, unor, uh, a, unor par, participarea responsabililor respectiv ca fiind orice licitație ca obișnuită, dar nu este așa. În campaniile de restaurare este nevoie de considerarea multor aspecte care necesită de multe ori și cercetare suplimentară, unde e nevoie de fonduri din nou. Și deci, dacă nu avem aceste fonduri pentru a finanța pe parcurs programul, din nou pierdem ocazii. Dezvoltarea unor, cal- unor standarde de calitate și cele mai bune practici au fost de asemenea menționate de multe state membre. Unele dintre ele au făcut eforturi pentru ca să-și dezvolte proceduri standard, însă ele ar trebui să fie ridicate la nivel european, fără să se elimine standardele înalte în țările care au aceste standarde înalte în rest. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc uh, și eu și noi. Acum uh, câteva întrebări, câteva răspunsuri. Um, vă rog să vă limitați intervențiile, întrebările firește, la două minute și să vă și prezentați pe scurt înainte de a începe ca să ne cunoaștem mai bine. Vă mai fac o remarcă și anume că uh, știți deja firește, ultima formă de dictatură din Uniunea Europeană este aceasta și va funcționa Vă mai spun că o altă teroare pe care o resimțim toți membrii Parlamentului European este teroarea minutului. Minutul este un coșmar aici în Parlamentul European. O să simțiți pe pielea dumneavoastră. Așa că, vă rog, întrebări, răspunsuri. Vă rog să vă prezentați înainte. Mersi. Schönen guten Tag, mein Name ist Wien. Bună ziua, mă numesc Pizels și sunt din Viena și pe 6-7 decembrie voi fi uh, prezent la conferință. În orice caz, vin de acolo de unde se organizează conferința și mă bucur foarte mult că putem să ne prezentăm patrimoniul cultural în aceste uh, zile. Nu vreau să vă spun decât că din culisele de la Viena există foarte multe mm, inițiative care se uită cu ochi de vulturi pe felul în care se gestionează patrimoniul cultural la nivel european. Se discută despre patrimoniul cultural al UNESCO și de felul în care s-ar putea retrage acest, mm, de exemplu, acest mm, marcă orașului din cauza că se construiește într-o parte o construcție foarte mare din beton și noi suntem foarte mândri de ceea ce s-a făcut în uh, anumite părți ale multor orașe, de fapt, și e păcat că nu se consideră întotdeauna acest lucru. O colegă spunea că un minister pentru patrimoniu cultural n-ar fi rău deloc. Sigur că dreptul la construcție ține de uh, alte domenii de politică, dar, din păcate, din cauza prețurilor foarte mari în centru, speculațiile imobiliare au început să înflorească și uh, avem tensiune foarte mare și un comportament ambivalent din partea politicienilor de multe ori în multe orașe. Și politica mi se pare că nu face destul pentru a proteja patrimoniul cultural. Nu e vorba neapărat de durabilitate, nu e vorba de mediu, nu e vorba de agenda socială aici, ci e vorba pur și simplu de lobby-ul construcțiilor care încearcă să se lupte aici cu patrimoniul cultural, vine cu escavatorul pur și simplu pentru ca să dărâme tot ce avem. Și aici aș vrea să vă rog eu, pentru păstrarea patrimoniului cultural din Viena, să vă uitați în spatele cortinei când mergeți acolo și să vă uitați la inițiativele cetățenilor care există, pentru că de prea puține ori sunt considerate. Mulțumesc! Bună tardes, Feliz Montes. Bună ziua, numesc Feliz Montes, sunt senator din Spania. Mi s-a părut uh, foarte interesantă uh, explicația care ne-a fost uh, oferită cu privire la um, traiectoria inițiativei din 2014 încoace, cu, culminând cu anul acesta european al patrimoniului cultural și pe baza inițiativei ni s-au prezentat acei uh, piloni pe care s-a bazat și avem un impuls nou pe care trebuie să-l dăm culturii și patrimoniului cultural și cred că ar fi foarte potrivit să ne gândim și la alți piloni având în vedere uh, construcția Uniunii Europene. De exemplu, solidaritatea, să le reflectăm în mod explicit și ferm. De exemplu, solidaritatea intergenerațională și interteritorială. Și eu am fost primar în, în, în trecut, uh, în uh, La Granja, în Segovia și acolo pot să vă spun că am observat necesitatea de a vorbi despre uh, patrimoniul rural care este esențial pentru construcția europeană. Deci, solidaritate ne trebuie. Și apoi, mai este încă o valoare esențială, un alt pilon, ar fi egalitatea socială, economică și de muncă. Nu putem să vorbim despre turism sustenabil dacă nu vorbim și despre egalitate în câmpul muncii și egalitate în termen de drepturi. Și un al uh, treilea element ar fi accesibilitatea și pentru creatori și pentru restul populației în conceptul amplu pe care le înțelegem prin accesibilitate și, în sfârșit, un pilon esențial, implicarea implicarea care ține de participare, de educație și de transmiterea acestor valori în mod transversal. Pentru că, și închei aici, domnule președinte, ca să nu abuzez de timp, important în subiectul nostru este că trebuie să trecem de conceptul de politici culturale, să vorbim mai degrabă despre cultură în politică. Este un element care figurează în peisajul european și în care pilonii uh, sunt uh, cultura și patrimoniul ca drept, uh, valoare și resursă. Mulțumesc! Eh, Marta Rivera de la Cruz. Mulțumesc, mulțumesc, Marta Rivera de la Cruz și uh, sunt uh, deputată din Spania. Vă mulțumesc pentru intervenții. Aș dori să menționez un lucru. Mă scuzați. Voiam să vă spun că v-am mulțumit pentru intervenții, dar aș dori să menționez un lucru uh, vis-a-vis -vis de ce spunea doamna de la comisie cu privire la uh, distrugerea patrimoniului din cauza unor uh, catastrofe naturale. În Spania am avut acest uh, lucru când am avut în Lorca Mursia un cutremur care a distrus o parte mare a patrimoniului dintr-un oraș bogat în patrimoniu. În cazul acesta, recuperarea patrimoniului este îngreunată de faptul că nu există specialiști în anumite domenii și cred că ar trebui să existe formare în acest sens. Tot felul de, de exemplu, ebeniști, uh, um, tehnici pentru realizarea covoarelor, sunt tot felul de tipuri de artizanat, de tehnici care se pierd și când e vorba de restaurarea patrimoniului, de multe ori este imposibil dacă nu există persoane specialiste care să se ocupe de acesta. Cred că acest lucru ține, bineînțeles, de statele noastre, dar uh, ar putea să fie sprijinit și la nivel european. Thank you. Uh, please. Nazywam się Jerzy Federowicz, jestem senatorem z Polski, odpowiadam za kulturę w Senacie. Chciałem pani z Hiszpanii. Mulțumesc, sunt membru al Parlamentului polonez. Mă ocup de cultură și vreau să-i spun doamnei din Spania că în Polonia formarea pentru conservatori și restauratori se face în colaborare cu statele vecine, cu Ucraina, de exemplu. O să am o intervenție și separată în acest sens, însă aș dori să-i transmit domnului președinte recomandările de la Varșovia cu privire la uh, reconstrucția Parlamentului European. A fost o conferință cu 200 de participanți la Varșovia și uh, au fost emise atunci recomandări foarte importante. mie mi-ar plăcea foarte mult ca ceilalți colegi parlamentari să se bucure și ei de ele. O să vă las câteva exemplare. Există și un sit de internet uh, Mie mi se pare că este un subiect foarte important. Mă ocup de 20 de ani de aceste lucrări și am uh, elaborat un cod, codul de la Bar- Barcelona în 1993 și acum ne aflăm într-un moment foarte important. Sunt lucruri despre care trebuie să vorbim cu voce tare pentru că, mulțumită formării în acest domeniu, educației în acest domeniu, putem să-i convingem pe oameni cu privire la valorile esențiale într-o situație dificilă cum este uh, cea din prezent. Și um, aș menționa și destinatarii um, acestor um, recomandări toate organizațiile uh, care se ocupă de patrimoniul european, UNESCO, Banca Mondială, organi- alte organizații mondiale, euro- internaționale și vreau, domnule președinte, să uh, împart această broșură ca toată lumea să profite. Vă rog. A ridicat mâna? Iertați-mă. Eu? Mai luăm uh, un singur întrebare, Vor, va fi încă o serie de întrebări mai târziu, ca să existe timp și pentru răspunsuri. Please. Ευχαριστώ πολύ. είμαι από το... Vă mulțumesc foarte mult. Mă numesc Dimitri Sevastakis, sunt din Parlamentul Elen. Întrebarea mea se referă la observația pe care a făcut-o colegul cu privire la sustenabilitate. Există o problemă de sustenabilitate ideologică, pe lângă cea economică. Există probleme legate de economia rurală, poluare, tot ce s-a uh, menționat aici, uh, um, există câteva probleme legate de dezvoltare care au um, efecte asupra patrimoniului cultural și cumva este legat de uh, dezvoltarea vieții moderne. Și aici este foarte important să se facă o educație, o formare către descoperiri dar mie mi se pare că toate aceste aspecte se uh, leagă și de o perenitate ideologică a Parlamentului European și de aceea mie mi se pare că și Parlamentul și Comisia au un rol foarte important de jucat. Trebuie să creeze o serie de uh, clauze de uh, protecție juridică. Ați ridicat mâna? Mă rog. Imediat. Ana Spâna este numele meu. Sunt senator um, în Parlamentul României, membru al Comisiei de Educație. Am apreciat uh, foarte mult prezentările dumneavoastră și uh, am fost încântată mai ales de paralela făcută între medicină și patrimoniu cultural. Mi-a sugerat că um, o situație în care patrimoniul cultural în acest moment ar fi în suferință. În țara noastră, uh, medicii români migrează în alte state. Uh, dar datorită, cu toate că noi creștem numărul de locuri, uh, datorită educației foarte bune, pregătirii profesionale foarte bune, aceștia merg în, în alte state. Și atunci aș spune că și patrimoniul nostru cultural se află în suferință, dar și partea de medicină. Um, aș vrea să vă atrag atenția asupra, un, asupra unei probleme uh, referitoare la fondurile structurale um, acordate în vederea conservării patrimoniului cultural, uh, care sunt uh, binevenite în țara mea. Cu ajutorul lor am reușit să conservăm numeroase clădiri de patrimoniu. Din păcate, există și anumite condiții care ne împiedică să accesăm aceste, fo- pardon, aceste fonduri și una dintre ele ar fi faptul că um, după um, Um, renovare, clădirea respectivă ar trebui să fie accesibilă publicului larg. În aceste clădiri de patrimoniu funcționează de cele mai multe ori instituții publice, cum ar fi primării, dau un exemplu, um, în care am putea stabili doar uh, o zonă uh, care ar putea fi vizitată, nu toată clădirea poate o relaxare a condițiilor de accesare a acestor fonduri structurale ar însemna un real uh, progres în uh, conservarea clădirilor. Um, ați amintit um, la pilonul 3, pilonul protecție, despre principiile de calitate și despre un sistem de control al calității pe toată derulării proiectelor. Um, poate ar fi bine să că atunci când se stabilesc itemii sau modalitățile de evaluare pe care fie, ar trebui ca fiecare țară să participe la, această, la, ce, la elaborarea acestor item și să încerce să le cunoască cât mai bine să respecte. Mulțumesc. Ultima intervenție, vă rog, domnule, ca să existe loc pentru răspunsuri. Vă mulțumesc. Vreau și eu să mulțumesc intervenienților pentru contribuția la dezbaterea noastră, care a fost foarte interesantă și aș dori să insist asupra conservării, dar nu numai. Partea de înregistrare, de digitalizare a patrimoniului cultural există o serie de amenințări care um, planează asupra patrimoniului cultural. De exemplu, amenințări legate de zonele de conflict sau de statele ocupate, cum ar fi uh, zona ocupată a Ciprului sau Siria sau Irak am văzut cum au fost șterse de pe hartă pur și simplu anumite monumente culturale și există și amenințări de mediu. Și acestea pot periclita elemente ale patrimoniului cultural. În Uniunea Europeană, noi trebuie să putem interveni și prin intermediul digitalizării pentru a reuși să înregistrăm patrimoniul cultural. În felul acesta am putea să creăm un fel de catalog digital care să ne permită ca uh, Uh, inclusiv după o distrugere, să existe posibilitatea restaurării sau a reparării obiectului vizat. Mulțumim. Uh, cine vrea să răspundă? Elvinia? Nu, Fachini? Naturally, I... Yeah. Partly because pot să răspund în parte. M-aș bucura să răspund la toate întrebările, ar însemna că nu avem probleme, dar avem probleme, desigur, și în acțiuni, și în nevoia de schimbări, și în felul în care ne gestionăm patrimoniul cultural. Multe din întrebările dumneavoastră au confirmat nevoia de a avea o abordare mai generală față de patrimoniul cultural, pentru că nu putem să facem față presiunilor evoluțiilor în toate domeniile dacă nu facem totul pentru a avea, în primul rând, o mai bună educare a populațiilor locale despre valoarea patrimoniului cultural din zona lor oamenii care locuiesc acolo pot avea un impact asupra proiectelor de la fața locului. Deci ideologia față de ele se schimbă în momentul în care ei înțeleg valoarea patrimoniului cultural. De asemenea, dacă interzicem uh, oamenilor uh, accesul la patrimoniu cultural, la clădiri uh, după cum s-a referit colega noastră, atunci oamenii nu pot să se bucure, de exemplu, de anumite, uh, de anumite situri. E foarte important ca ele să fie accesibile, desigur, în limita posibilului. Apoi vreau să vă mai spun și că pe 4 decembrie, pentru prima dată, vom da un premiu pentru accesibilitate, care este o inițiativă a Uniunii Europene pentru stimularea și promovarea și în același timp recompensarea acelor orașe care fac totul pentru ca orașele lor să fie mai uh, accesibile. Avem două premii care vor fi acordate orașelor care au uh, facilitat accesul la siturile patrimoniului cultural. Și pentru prima dată nu avem doar un premiu pentru orașele de peste 50.000 de locuitori, ci avem un premiu special și pentru orașele cu mai puțin de 50.000 de locuitori. Ideea în spatele acestei recompense a fost sublinierea importanței patrimoniului cultural și în comunitățile mici rurale. Tocmai am anunțat acest nou premiu și el va fi decernat pe 4 decembrie, care este ziua europeană a dizabilităților. Din nou, aici trebuie să formăm profesioniștii, sunt absolut de acord cu părerea pe care ați exprimat-o dumneavoastră. S-au, recomand, s-au dat recomandări și din partea uh, grupului de lucru OMC, care era format din experți în domeniul educației și al culturii. Noi suntem convinși că trebuie să colaborăm între aceste două domenii, pentru că e vorba de un cadru european pentru educație care e strâns legat de ceea ce facem noi. Încercăm însă să țintim și profesioniștii uh, în um, diferitele meserii, la nivel local. Nu trebuie să ne uităm numai la profesioniști în domeniul tradițional, din punct de vedere al patrimoniului cultural, ci și la, uh, la uh, comoara pe care o avem în domeniul artizanatului. Și am încercat să ne uităm la profesiile pe care le avem um, din perspectiva atractivităților pentru tineretul de astăzi, din perspectiva formărilor, formarea pe toată durata vieții, dar și uh, transmiterea de informații între generații în momentul în care o generație se pensionează. Este o chestiune crucială pentru că de multe ori nu se întâmplă această transmitere de informație și avem ca o bombă cu ceas pe care o auzim cum ticăie din cauza că se vor pierde anumite meserii generația care este încă la locul de muncă nu va putea transmite generației noi toate competențele și uh, toate abilitățile sale. Eu zic că e foarte important să remediem acest lucru. Cam atât. Ia că sunt un expert, nu pot să dau niciun răspuns uh, neapărat, dar o remarcă țin să fac și eu. Vedeți, a fost vorba despre, și adesea, a fost vorba despre o agresivitate, un risc de tip militar asupra patrimoniului sau, sau de mediu, firește, care este implacabil, eu mă tem mult mai mult de cu totul altceva, de un risc, de o formă de violență lentă, continuă, a comercialului asupra obiectivelor de patrimoniu, care lent, încet, exact, și cunosc, din păcate, cazuri, cel puțin în țara mea, în care au rezistat subiecte de patrimoniu, au rezistat mai mult de o mie de ani și au fost distruse pur și simplu din prostie, din nepricepere, turnându-se beton peste memoria colectivă infernal. Infernale lucruri le poate face, din păcate, omul și nu neapărat în timp de război, nu neapărat militar, din greșeală, din nepricepere. De aceea, cred că oricum e subiectul uh, principal acesta al protecției și al, uh, al calității execuției și restaurării. Este un subiect fundamental și în partea a doua, după cele două expuneri care urmează, avem timp mult mai mult să discutăm despre asta. Acum intrăm în panelul al doi, în, în grupul al doilea de, de prezentatori, domnul Fotis, Fotios Papulias, uh, Direcția Generală de Mediu. Vă rog. So, good afternoon, ladies and gentlemen, and thank you very much. Bună ziua, doamnelor și domnilor, și vă mulțumesc pentru invitația la această reuniune. Lucrez la DG Mediu, la Unitatea de Protecție a Naturii și aș dori să vă fac o prezentare succintă cu privire la activitățile noastre în curs, uh, încercând să înțelegem mai bine legăturile între patrimoniul natural și cel cultural. centrul atenției noastre este reprezentat de ocaziile pe care le prezintă în uh, rețeaua de coordonator Natura 2000, după cum știți, este pilonul biodiversității politicii și se ocupă pe partea de gestionare, de restaurare a ecosistemelor, uh, habitatelor și speciilor din Europa. În acest moment, această rețea de zone protejate acoperă o parte însemnată a teritoriului statelor membre și se extinde și în mare. Deci, problema legăturilor între zonele protejate în scopuri de conservare a naturii și de patrimoniu cultural, această problemă a fost adusă în dezbaterea publică în ultimii câțiva ani și există o serie de câteva motive factuale în acest sens. Faptul că multe ecosisteme protejate în Natura 2000 sunt uh, asociate cu um, peisaje culturale, adică rezultatul uh, activității umane de-a lungul milioanelor de ani. Există o interacțiune foarte amplă între activitățile uh, umane și natură. Și de asemenea, mai există și o constatare factuală că există și o suprapunere spațială destul de puternică între zonele de conservare a naturii și zonele care au o valoare culturală însemnată, care sunt uh, desemnate ca situri ecologice sau monumente și așa mai departe. În același timp, ne dăm seama din ce în ce mai mult că există și avantaje socioeconomice mari pentru societate, pentru oameni, pentru economie, care derivă din buna gestiune a, site-urilor uh, culturale și naturale. Acestea fiind zise, am observat că există și uh, multe amenințări comune. Aceste zone, aceste peisaje, așadar, se confruntă cu riscuri comune. Toate acestea indică nevoia unui uh, management integrat și partajat al acestor zone. Sunt niște zone unde am putut să ne gândim la astfel de sinergii cu avantaje uh, atât pentru natură cât și pentru patrimoniu cultural. Și aici vorbim despre comunicare îmbunătățită, conștientizare, implicarea oamenilor și a comunităților Uh, programe de management eficient pentru aceste zone, sinergii în utilizarea resurselor de finanțare disponibile și Asta cu scopul nu al de conservare și de restaurare a acestor zone, ci și de sporire a potențialului de a oferi avantaje, mai ales pentru ocupare, de exemplu, sau pentru alte activități sustenabile. Aș dori să subliniez aici faptul că aceste sinergii um, au avantaje foarte însemnate în sensul că în Europa avem un cadru juridic puternic care se referă la zonele protejate în scopuri de conservare a naturii, iar acest lucru pot, poate să aducă avantaje și patrimoniului cultural. Vă arăt aici planul de anul trecut uh, de acțiune al Comisiei de îmbunătățire a legislației pentru protecția naturii și mai avem și alte măsuri uh, pe care le-am identificat uh, și care își propun să consolideze legătura între capitalul natural și cultural cu o trimitere specifică la anul european al patrimoniului cultural. Deci este un fel de contribuție a părții de mediu la anul european al patrimoniului cultural 2018 am început prin realizarea unor studii de caz pentru a identifica exemple în care putem avea astfel de sinergii posibile. De exemplu, uh, avem situații, avem astfel de exemple aproape în uh, toate statele membre, am început să le trecem în revistă și am constatat că există o serie de sinergii uh, puternice, de suprapuneri. De exemplu, în Matera, Italia, care va fi capitala a culturii anul viitor în Europa, avem o zonă care face parte din uh, rețeaua Natura 2000 și în același timp este cunoscut ca un uh, sit de patrimoniu mondial cu o valoare culturală deosebită. Există o serie de norme care sunt atât în avantajul conservării acestui oraș, dar și în uh, folosul speciilor de păsări care folosesc uh, o parte din acea zonă ca și habitat. În acest moment există o serie de studii un pic mai aprofundate care sunt în curs pentru a încerca să înțelegem mai bine aceste suprapuneri spațiale între zonele protejate în scopuri de conservare a naturii și zonele culturale și uh, de a, după aceea vom încerca să examinăm uh, de pe urma acestor sinergii să găsim o serie de recomandări pentru acest fel de management integrat, având în vedere uh, și oportunitățile și provocările pe care le pot presupune, de exemplu, turismul uh, în aceste zone din rezultatele de până acum am identificat uh, o suprapunere deosebită între zonele de patrimoniu mondial și zonele Natura 2000. Cam jumătate dintre zonele de patrimoniu mondial sunt uh, ori în cadrul zonelor Natura 2000, ori foarte aproape de acestea. De exemplu, din cele 336 de situri de patrimoniu mondial unice, un număr mare ă, se suprapun ori ă, cu totul, ori ă, sunt la câteva la câțiva kilometri distanță de zone Natura 2000. Și o situație asemănătoare, ba chiar încă mai grăitoare, se întâmplă cu zonele uh, Um, de patrimoniu cultural care sunt în scopuri uh, de protecție ori a naturii, ori mixtă, uh, culturală-naturală. Deci, deja elementul acesta de suprapunere spațială reiese foarte pregnant din uh, aceste prime rezultate ale analizei noastre. Sigur, mai sunt multe alte domenii de suprapunere uh, de exemplu, cele care au uh, fost uh, laureate ale sistemului Europa Nostra. Deja cam jumătate dintre acestea se suprapun foarte mult cu uh, zone din rețeaua Natura 2000. Iată, un domeniu unde încă mai promovăm Um, sinergii prin premii pe care le acordăm pentru excelență în gestiunea Natura 2000 sau mai avem ziua uh, Natura 2000 care este celebrată în fiecare an pe 21 mai. Am mai menționat amenințările comune cu care se confruntă aceste zone și am identificat și aici o serie de exemple. Amenințările acestea de exemplu, includ uh, cu precădere turismul nesustenabil sau o dezvoltare urbană necontrolată, dar și uh, construcția de infrastructuri care nu sunt construite cu o planificare corespunzătoare. Iar aceste provocări, sigur, implică probleme asemănătoare în zonele respective. Dar există și oportunități comune care um, pot fi um, folosite uh, în urma unor planuri bine gândite. Avem un exemplu în Austria, unde avem un plan de management care ține cont și de um, nevoile de conservare a naturii, dar și cele de conservare culturală. Ne aflăm într-o fază în care încercăm să examinăm mai bine toate aceste provocări, amenințări, oportunități pentru a formula recomandări și exemple de bune practici care să ne ajute către o gestiune um, potrivită a patrimoniului nostru, dar și să găsim uh, oportunități de locuri de muncă și pentru a susține um, dezvoltarea locală, mai ales um, Uh, în zonele care au fost identificate ca prioritare pentru anul european. Și în acest sens avem nevoie de un acces mai bun la date, de o comunicare mai bună pentru a înțelege mai bine problemele. De asemenea, trebuie să găsim o limbă comună între diferitele comunități unde încă există această abordare de siloz fragmentată. Noi am vrea să terminăm cu aceasta și să avem o gândire în comun, de asemenea și o integrare mai puternică a politicilor către inițiative comune și să existe o conștientizare mai mare a avantajelor socioeconomice care pot rezulta de pe urma gestiunii integrate a acestor zone și, de asemenea, o o recomandare pentru in, includerea acestor planuri în alte zone care pot afecta aceste zone. Turismul ar fi un exemplu, dar și dezvoltarea rurală. Și, sigur, partajarea de astfel de bune practici în diferitele comunități și, nu în ultimul rând, identificarea nevoilor de resurse uh, și ocaziile de finanțare disponibile, mai ales prin fonduri europene, astfel încât să fie folosite cât se poate de eficient. Cam așa stăm uh, la capitolul acesta. Avem și o broșură, dacă vreți să aruncați o privire pe ce s-a făcut până acum. Este un domeniu unde considerăm că există oportunități clare de sinergii în folosul reciproc al activităților noastre. Mulțumesc foarte mult! Mersi. Acum ultimul uh, intervenient, domnul Oriol Matalonga de la UNESCO. Yes. Uh, gracias. Uh señor Diaconu. Gracias por... Vă mulțumesc, domnule Diaconu, vă mulțumesc pentru invitația de a veni astăzi aici. Haideți să vorbim și o limbă din sud, spaniola, ca să reprezentăm puțin și diversitatea culturală a acestui forum o să le spun interpreților că voi vorbi uh, nu numai spaniol, ci și engleză, pentru că am pregătit în engleză. Îmi face o deosebită plăcere Uh, și mie, dar și nouă celor de la UNESCO ne face plăcere să fim astăzi uh, alături de dumneavoastră. Uh, eu vreau să-mi uh, reprezint organizația care luptă atât de mult pentru patrimoniul cultural, atât material cât și imaterial, în momentul acesta unic de a dezbate împreună cu parlamentari europeni și naționali. Avem așadar o muncă în comun în favoarea patrimoniului cultural european și mai ales în anul acesta minunat, anul patrimoniului cultural în Europa. Și aș dori de asemenea să vă împărtășim câteva lucruri pe care le facem. Avem o serie de proiecte, de activități mixte în care s-a implicat UNESCO alături de Uniunea Europeană, diferite instituții ale acestea, pe durata acestui an în care s-a celebrat cultura și patrimoniul. Acum o să vorbesc eh, engleză pentru că așa am pregătit prezentarea. Îmi pare rău. Întâi de toate, câteva cuvinte în privința cooperării dintre UNESCO și Uniunea Europeană. Precum bine știți, UNESCO are o relație de durată cu Uniunea Europeană în ceea ce privește domeniile culturale și științifice. Uniunea Europeană a devenit un partener strategic, un partener cheie pentru UNESCO, având în vedere că ambele organizații au valori comune și conlucrează îndeaproape pentru atingerea obiectivelor comune. În ceea ce privește subiectul uh, discuțiilor în această după-amiază, și anume patrimoniul cultural, 358 de um, situri UNESCO în Uniunea Europeană, 89 elemente europene de patrimoniu imaterial înscrise pe lista UNESCO în patrimoniu mondial. Și asta demonstrează Uh, abundența acestor tradiții culturale de durată. Uniunea Europeană a fost o a reprezentat o ocazie foarte bună de subliniere a identității europene, precum și a proiectului european, precum și o inspirație pentru creativitatea viitoare. Patrimoniul și creativitatea, bineînțeles, merg mână în mână, să nu uităm acest lucru. Cultura este scopul nostru. UNESCO se bucură de a fi lucrat în cooperare strânsă cu toate instituțiile europene și mai ales cu Comisia Europeană pe marginea tuturor acestor inițiative pomenite mai devreme. Dar mai mult de atât, ne bucurăm și de conlucrarea cu DG Grow, spre exemplu, cât și în privința dimensiunii internaționale a patrimoniului cultural. Combaterea traficului ilicit cu bunuri culturale, o inițiativă foarte bună în privința aplicării legii. Vom avea o întrunire la Paris uh, și cu polițiștii vamali și cu polițiștii de frontieră, tocmai pentru a discuta despre aceste uh, probleme, o, probleme uriașe, nu doar pentru Europa, ci și pentru vecinătatea sa și, la urmă pentru întregul pământ. Deci există și o dimensiune internațională. Avem o cooperare foarte bună cu DGDEFCO de la Comisia Europeană, cu Serviciul de Acțiune extern, Externă în Siria, Yemen, Libia, Irak, Asia Centrală. Așadar, agenda de lucru este foarte încărcată și Parlamentul European, Consiliul European, Comitetul Regiunilor, Comitetul Economic și Social, toate aceste instituții s-au implicat alături de noi. Armelia a spus mai devreme, a vorbit despre cele 19 organisme ale Comisiei Europene care conlucrează pe acest subiect, dar țin să subliniez și activitatea interinstituțională care a adus la oaltă Parlamentul European, Consiliul, CSCOR pentru a avea o abordare holistică la nivel european în domeniul patrimoniului cultural. Uh, domnului Diaconu și membrilor uh, Comisiei Cult, țin să le mulțumesc în mod special pentru toată încrederea pe care a acordat-o UNESCO și pentru sprijinul acordat acestui uh, proiect catalizator pe care îl voi pre prezenta în următoarele momente și care a fost pus în aplicare de DG Grău și deci Comisia Europeană. E vorba despre promovarea și valorificarea patrimoniului cultural european prin Uh, în perspectiva turismului, dar asta printr-o abordare holistică și participativă. Vedeți în fotografie Pont de Gard din Franța. E vorba despre un sit de patrimoniu mondial UNESCO în Europa, Avem o aplicație care eh, în curând va deveni operațională pentru patrimoniul, siturile de patrimoniu și aveți un link în această aplicație către acest pont du gar extraordinar din Franța. E vorba despre un proiect care a fost lansat la începutul acestui an, o platformă, practic, care a fost pusă la punct în cooperare cu National Geographic prin care uh, se introduce un nou mod de a călători în siturile de patrimoniu UNESCO, prin care oamenii sunt încurajați să călătorească mai departe și mai îndeamănânt. Ideea este de a face mai accesibile acele situri prea puțin cunoscute, dar în același timp să încurajeze schimburile culturale între Uniunea Europeană și celelalte țări ale lumii. Europa este o gazda unui patrimoniu cultural absolut uh, extraordinar. Noi am pus la punct patru teme diferite pentru aceste călătorii. E vorba de Europa veche, Europa romantică, Europa regală și Europa subterană veți descoperi Europa într-o cu totul și cu totul altă perspectivă, o perspectivă nouă a patrimoniului și istoriei europene. Avem niște nestemate prea puțin cunoscute la nivel european. Ideea este de a conlucra cu gestionarii siturile, cu comunitățile naționale, cu mediul de afaceri și cu toate părțile implicate, dar lucrurile nu se rezumă aici. Scopul principal al acestui proiect este a schimba modul în care călătoresc oamenii atunci când vizează patrimoniul cultural. Ideea este de a experimenta realmente viața culturală locală și de a aprecia cu totul altfel valorile de patrimoniu cultural internațional. Încă o dată, subliniez importanța cuvântului valori. Acest proiect a fost dezvoltat și organizat în cooperare cu 34 situri de patrimoniu mondial UNESCO din Europa. Am organizat uh, ateliere, întruniri între părțile interesate și dincolo de siturile care sunt listate, au fost implicate administrațiile de turism, administrațiile locale, uh, organizațiile de turism, uh, hoteluri și restaurante, comunități locale, experți și antreprenori care cu toții și-au adus o contribuție de netăgăduit la acest proiect. Cu două săptămâni în urmă, în urmă la Paris, la sediul UNESCO, în cadrul anului european al patrimoniului cultural și a anului uh, turistic UE China, s-a lansat acest uh, program. Ideea este de a aduce beneficii la nivel local, dar și de a încuraja uh, și aspectele științifice. Acest proiect, Flaci, a fost uh, prezentat drept uh, primul din această serie pe care proiectul a fost lansat în uh, septembrie anul corect. Au fost organizate fel și fel de întruniri cu presa, de expoziții și aici, la anul în Parlamentul European, va, avea, va fi organizată o expoziție, o În următoarele luni vom pune la punct această expoziție. Precum știți, sectorul științific, uh, sectorul turistic este unul într-o este unul extrem de dinamic, cel mai dinamic aproape la nivel mondial și acesta trebuie să-și aducă contribuția la obiectivele de dezvoltare durabilă și să nu pierdem din vedere aceste obiective ale mileniului și obiectivele de dezvoltare durabilă. Uh, 40% din veniturile din turism uh, provin din vizitarea patrimoniului cultural. turismul este un element cheie pentru conservarea patrimoniului și pentru apărarea creativității. Uh, conservarea siturilor și cu precăderea siturilor din patrimoniul mondial uh, UNESCO încurajează nemaipomenit de mult dezvoltarea locală. Mm, turiștii culturali uh, sunt în uh, plină schimbare. E vorba despre uh, tineri, de tineri milenial care călătoresc din ce în ce mai mult, iar asta are implicații foarte mari în ceea ce privește patrimoniul cultural. cultural. Și dumneavoastră uh, instituțiile europene și, cu pregădere Parlamentul European, vă puteți aduce un aport foarte important. Mulțumim și noi. Uh, sunt într-o mare dilemă și anume faptul că în desfășurătorul acestei întâlniri, în acest moment, scrie la mine aici întrebări și răspunsuri. Mă tem că nu-i destul. Senzația mea este că deja intervențiile dumneavoastră nu sunt doar întrebări sau în prea măsură prea mică măsură sunt întrebări, sunt uh, efectiv opinii, efectiv informații din realitatea fără de care realitatea din fiecare stat membru, care nu seamănă cu cealaltă, aici putem vorbi de diversitate și asta ne și trebuie, și fără de care nu putem să facem pasul următor, adică exact ce denumeam la început, moștenirea anului european al patrimoniului. Să înțelegem ce putem face mai departe, ce avem de făcut. Uh, așa că, vă rog, aștept opiniile dumneavoastră. Doamna? Santos, uh, Assembleia da República de Portugal. Vin din adunarea uh, Republicii portugheze, din Parlamentul portughez, Maria dos Santos. Vreau să spun ceva despre situația din Portugalia. Portugalia se ocupă de um, punerea în aplicare a unor uh, cercetări științifice împreună cu universități, institute de cercetare și alte organizații pentru ca să aflăm mai multe despre patrimoniul cultural din Portugalia. Avem trei autorități specializate, avem un laborator un laborator științific pentru cercetare arheologică și păstrarea patrimoniului cultural este extrem de importantă pentru noi. În ultimii ani putem spune că am făcut câteva progrese. De exemplu, în ultimul an am reușit să analizăm și să reconstruim o cetate militară, fostă militară. Am folosit și fonduri europene în acest scop și colaborăm la un program european de reconstrucție și restaurare a monumentelor istorice. Participăm și la programe de dezvoltare urbană în același context. Patrimoniul cultural trebuie să fie mai bine gestionat avem nevoie de un mai bun management al uh, patrimoniului cultural european. Uniunea Europeană ar trebui să fie cea care ghidează acest mai bun management al patrimoniului cultural. Există foarte multe inițiative ale Uniunii, dar cea mai mare provocare aceasta este și cu toții va trebui să-i facem față. E foarte important că în acțiunile noastre comune să se facă progrese. E esențial pentru cetățenii noștri, pentru identitatea europeană, să acționăm în comun. E important pentru puterea inclusivă pe care o are patrimoniul cultural european. Să nu uităm de această forță a sa. Trebuie cu toții să îmbunătățim gestiunea patrimoniului cultural și avem nevoie de o coordonare mai bună din partea Uniunii Europene. Mulțumesc! Buenas tardes de nuevo. Siento... Bună ziua din nou, îmi cer scuze că intervin încă o dată, dar e un sentiment pe care nu vreau să-l las deoparte. Vreau să fiu uh, uh loial locul unde trăiesc și locuitorilor de acolo și așa că trebuie să vorbesc despre asta. Eu am fost primar al uh, unui oraș cu peste 10.000 de locuitori, Parc Național, Rezerva Biosferei UNESCO, rețeaua uh, Natura 2000, deci toate uh, căsuțele bifa la protecția uh, naturii și um, culturii. Și trebuie să spun în numele locuitorilor de acolo că toate acestea, da, au fost uh, furt, foarte multe beneficii, dar ar fi fost și mai bine dacă toate aceste um, dacă toate aceste um, aspecte um, da, sigur s-au concentrat pe conservare, dar cumva acesta este uh, um, asociat cu un sentiment uh, de uh, faptul că s-ar putea ca totul să devină așa un fel de uh, cadru artificial. Mergem acolo ca și cum ar fi vorba de o rezervă. Uh, totul este cumva izolat de ceea ce se întâmplă în rest. Și eu cred că protecția acestor locuri înseamnă și protecția locuitorilor acestora. Și Mă refer aici la faptul că uh, locurile lor de muncă, obiceiurile lor și așa mai departe, care s-au dovedit foarte bune de-a lungul uh, secolilor, să fie valorificate și din punct de vedere economic. Și cred că uh, un rol pe care poate să-l joace um, Uniunea Europeană și um, uh, ce putem să facem prin uh, o cultură transversală și protecția naturii ar fi să avem um, o protecție pentru cei care locuiesc în aceste zone. Pentru că dacă nu îi protejăm pe aceștia, uh, ne vom confrunta cu o problemă care deja apare uh, în anumite zone din, uh, din Europa. Depopularea. Avem un patrimoniu natural, avem unul cultural, dar nu o să mai avem și oameni. O să rămână așa ca un decor artificial, îndepărtat, uh, Uh, de ceea ce reprezintă nevoile unor locuitori în aceste zone absolut privilegiate. Este cumva o, un punct foarte al construcției europene. N-am avea Europa fără această relație de simbioză perfectă între om și natură, așa cum a fost uh, de-a lungul secolor. Deci acum uh, e foarte important să, să protejăm acest lucru. Mulțumesc! Ε, με ενδιαφέρει να συνεχίσω την σκέψη του συναδέλφου. Ε... Mulțumesc. Aș vrea să continui ideea colegului meu. Eu vin din Grecia. Centrele urbane din Grecia au foarte multe lacune din cauza multor descoperiri arheologice avem monumente arheologice care se găsesc în afara orașelor. Deci există o legătură clară între responsabilii la nivel uh, urban, agricultori, fermieri și, între ghilimele, hoții, adică uh, cei care vor exploata acest patrimoniu care nu este bine îngrijit și pe care alții vor să le exploateze. S-au făcut multe, multe uh, descoperiri arheologice, dar avem multe probleme de securitate, de exemplu cu supravegherea acestor situri arheologice. Nu putem însă să contăm numai pe un sistem uh, de schimburi sau pe o abordare metafozi, metafizică care ar să ne, fa- fie, să ne facă să fim mândri de patrimoniul nostru, dar trebuie totuși să avem și proceduri, proceduri mixte, flexibile. Parlamentul European are mijloacele pentru ca să încurajeze, de exemplu, adoptarea unei legislații reformate, uh, renoite, care să poată să facă o legătură între descoperiri într-o anumită zonă cetățeni și viața lor cotidiană, așa cum a spus-o și colegul nostru, și care să poată și să găsească căile de legalizare ale descoperirilor când acestea fac parte din patrimoniu. Vorbesc de descoperirile culturale aici. Eu zic că ar trebui să organizăm un sistem multicultural de protecție și toate descoperirile care se fac să fie parte integrantă din viața cotidiană și să nu fie considerate ca un fel de corp extern care trebuie izolat de cetățeni, care nu le aparține și care poate să fie vizitat doar de către turiști. Îmi pare rău că am vorbit atât de mult, vă rog să mă iertați, dar aici eu cred că e o cheie importantă pe care trebuie să insistăm pentru ca să se însușească acest patrimoniu cultural de către cetățeni subiect al dictaturii nu va mai fi folosit, pentru că nu e nevoie, avem timp suficient și mă tem că în punctul acesta și nu altul, Uh, pentru că subiectul, subiectele deja ah. ridicate de, de ultimii vorbitori uh, au conotație juridică cumva sau e nevoie de și de o expertiză juridică, drept care o să-l rog pe domnul Mendola, care este ex, expertul juridic al, uh, al nostru, să, să intervină da? Yes, thank you. Good evening. Uh, Giovanni Mendola. Uh, Mulțumesc, sunt Giovanni Mendola de la Serviciul Juridic al Parlamentului European. După cum s-a spus deja de mai multe ori astăzi, patrimoniul cultural și păstrarea patrimoniului cultural, protejarea sa este esențială pentru statele membre. Există însă și anumite aspecte care sunt importante pentru Uniunea Europeană și aș dori să amintesc de articolul 3 din Tratatul Uniunii Europene, care spune că Uniunea Europeană trebuie să asigure protecția patrimoniului său cultural. Iar apoi, articolul 167 din TFUE, Tratatul despre funcționarea Uniunii Europene, prevede ca sarcina de a aduce patrimoniul cultural comun uh, spre opinia publică a fost însărcinat Uniunea, Uniunii Europene și mai ales a entităților care se ocupă de uh, patrimoniul cultural. Această regulă a intrat în vigoare odată cu tratatul de la Maastricht, dar chiar și înainte de Maastricht, Uniunea Europeană mai acționase deja în domeniul protejării patrimoniului cultural pe baza unor principii generale. Au fost mai multe inițiative de care s-a vorbit aici din anii respectivi, uh, combaterea traficului ilicit de bunuri uh, culturale, toate acestea s-au început atunci în inițiativele care nu uh, care datează dinainte de tratatul de la Maastricht, deși ele se bazeau pe diferite temeiuri juridice, cum ar fi politici comerciale, câteodată și baza era alta. Dar acum, protejarea cultural, uh, patrimoniului cultural este vorba de o competență de susținere, pentru că există competență exclusivă, competență partajată și competență de susținere. Aceasta este cea mai puțin puternică dintre cele trei. Mai ales uh, pentru că această competență vorbește de încurajarea coordonării, coordonării cooperării între statele membre, de schimburile de cele mai bune practici. Aceasta este ceea ce face competența, dar vorbește și de susținerea acțiunilor statelor membre. deși este o competență de susținere, Curtea de justiție a UE, pentru că, după cum ziceam, nu numai cultura intră în acest domeniu de competență mai slabă a Uniunii Europene, ci și educația, sportul și mai sunt alte domenii, deci cultura e în companie bună acolo protejarea sănătății, protecția civilă, cooperarea administrativă, industria, toate acestea sunt de fapt în același coș de competențe de susținere doar ale UE. Deci, deși este așa, Curtea de Justiție a UE a subliniat întotdeauna că faptul că o competență este numai de a treia natură nu înseamnă că nu există nicio competență la Uniunea Europeană. Există o competență la Uniunea Europeană, chiar dacă este, după cum ziceam, de susținere și atunci principiile generale se aplică, adică principiile orizontale în domeniul legislației comunitare, dar și principiul cooperării sincere între statele membre. Aceasta înseamnă că statele membre trebuie să se abțină de la adoptarea unor măsuri care ar putea să pericliteze atingerea obiectivelor altor state membre sau a politicilor Uniunii atunci când Uniunea Europeană și-a exercitat această competență. Deci, deși nu există o putere de reglementare directă în perspectiva unor puteri de armonizare pe care le folosim în Uniunea Europeană în alte domenii, să ne gândim, de exemplu, la piața unică, Totuși există o competență a Uniunii în domeniul patrimoniului cultural și poate să fie exercitată și mai precis poate să fie exercitată tocmai pentru a susține acțiunile statelor membre. Alt punct pozitiv este faptul că există o atitudine pozitivă a Uniunii față de finanțarea inițiativelor în domeniul um, patrimoniului cultural, incluzând aici un domeniu care este extrem de strict, în care Uniunea Europeană de obicei e foarte severă. E vorba de legislația concurenței. Articolul 107 uh, TFUE permite ca, de exemplu, Comisia să autorizeze ajutoarele de stat pentru protecția patrimoniului cultural, chiar dacă sunt implicate aici activități economice. Să nu mai vorbim de cazurile în care nu e legată nicio activitate economică de respectivul sit și deci în care nu există nicio problemă de suprapunere cu ajutoarele de stat. În domeniul ajutoarelor de stat, pentru protecția uh, patrimoniului cultural, aceasta se, um, este acoperită de excepțiile legislative care se oferă în domeniu. Deci, ca să fac, trag o concluzie, avem o competență de susținere, așa numită supportive competence, dar aceasta nu înseamnă că nu avem nicio competență și a, în ceea ce privește dorința statelor membre de a începe acțiuni în această direcție, dacă ele doresc, au o marjă de manevră destul de mare pentru ca să acționeze în direcția în care doresc, dar au și foarte multe fonduri la dispoziție. Aceasta este ideea. Mulțumesc! Și noi, ori de câte ori în cursul discuției va, va mai fi nevoie, simțiți că mai e nevoie, domnule Mendola, vă rog să interveniți. Mersi. Vă rog. Mersi beaucoup, Rafael Gerard. Mulțumesc foarte mult, Rafael Gerard, deputat francez din partea Comisiei de Cultură și Educație. Franța își își păstrează și își protejează patrimoniul cultural de mult și cred că face parte din țările care au un arsenal legislativ foarte bine adaptat la acest domeniu. Și cu toate acestea ne dăm seama că toate dispozitivele legislative pe care le avem în sistemul francez ne bazăm de fapt pe o clasificare a patrimoniului în care uh, de fapt se face referire la ceea ce spunea colegul austriac înainte, um, arhitecții pentru clădirile din Franța care trebuie să dea un aviz despre proiectele de construcție, de renovare, de reabilitare uh, în legătură cu monumentele istorice. Deci nu numai că trebuie să se păstreze catedrala, respectivul, uh, respectiva clădire, valoarea arhitectonică fiind evidentă, dar și uh, fel și tot ce este în incinta respectivei clădiri, dar și ceea ce ține, de exemplu, de centrul orașului, tot acolo ei trebuie să-și dea avizul deși există acest dispozitiv, el este atacat foarte des. Dumneavoastră chiar vorbeați de presiunile puternice pe care le exercită anumiți actori financiari sau anumiți participanți care nu au neapărat aceleași interese din punct de vedere al patrimoniului cultural ca cei care se ocupă de el. Și ceea ce observăm noi este că trebuie să fim extrem de vigilenți în respectarea dispozițiilor care există și în uh, neadaptarea acestora, în neflexibilizarea lor. Pentru că, de exemplu, ceea ce a salvat foarte multe centre istorice în Franța a fost exact această, această respectare a limitei și a legislației și de aceea am reușit să păstrăm mai multe, uh, mai multe regiuni, însă nu avem nicio altă capacitate. De exemplu, nu știm ce să facem de multe ori în cazul unor clădiri care au fost deja renovate, pentru că legislația nu prevede așa ceva. Se investesc foarte multe mijloace în restaurare, dar după aceea foarte puține mijloace în întreținerea respectivei clădiri. Și se știe că un monument istoric care nu este întreținut regulat, la 15-20 de ani trebuie să fie restaurat din nou. Și cred că Franța și-a acceptat aceste probleme și tocmai încearcă să-și reajusteze acest sistem prin intermediul unei operațiuni care merge în direcția a ceea ce s-a spus înainte, și anume acțiunea Centrul Orașului Istoric, care încearcă să re, um, atragă cetățeni în cadrul unor orașe de talie mijlocie, unde foarte multă lume a plecat uh, deși există un centru care poate să fie restaurat și patrimoniul acesta se dezvoltă ca vector de atracție turistică, dar și, după cum spunea altcineva, doamnă noastră înainte, că anumite meserii pot să revină în acest centru, artizanat, meserii importante, meserii rare, care au o tentă uh, mai veche uh, și care vor fi reabilitate, vor fi investite fonduri pentru ca să se recreeze un patrimoniu total, pentru a revitaliza aceste orașe de um, dimensiune medie, care însă de multe ori au un patrimoniu important, a patrimoniu care a fost abandonat și care și-a pierdut și aspectele economice. Mulțumesc! Mulțumim și noi, foarte adevărat. Altcineva? Rup. Okay. Um, so good afternoon. My name is. Uh... Bună ziua. Mă numesc Guvan Balens de la Universitatea din Leuven la Centrul Internațional pentru Conservare și sunt și membru al Consiliului uh, Europa Noastră și președinte al unuia dintre jurile care acordă premii pentru uh, patrimoniul cultural. Aș dori să mă concentrez pe faptul că ce s-a spus în uh, unele dintre prezentări E bine, din acest lucru noi vedem o tendință în care oamenii, comunitățile, devin mai importante în modul cum se gestionează patrimoniul. Dacă ați văzut uh, premiile pe care le-am acordat până acum și uh, modul în care uh, tratăm clădirile, poate constatați cât de important mi se pare să existe o conectare cu oamenii din zonă, cu societatea. Acest lucru corespunde foarte mult cu um, activitatea la care lucrăm. Avem un, um, o catedră UNESCO privind Uh, conservarea preventivă și mergem și mai departe cu analogia pe care am folosit-o uh, adinaori, pentru că ceea ce ne propunem ar fi să creăm un fel de sistem de sănătate publică. Nu e același lucru ca sănătatea preventivă, pentru că mm, înseamnă că avem o abordare mult mai sistemică, ceea ce uh, ne-a permis, de exemplu, când am făcut raportul cu privire la uh, patrimoniul cultural pentru Consiliul Europei, pentru că am făcut cercetare pentru acel proiect împreună cu alți parteneri, e bine, atunci am venit cu această idee de abordare integrată, cum uh, Uh, patrimoniul cultural nu reprezintă un scop în sine, ci poate contribui la sustenabilitatea altor fluxuri de resurse. Încă o problemă gravă cu care ne confruntăm în acest moment și s-a menționat de câteva ori este legată de modul în care măsurăm, cum evaluăm când trebuie să facem alegeri. Și cred că o problemă pe care o avem în Europa și o auzim acest lucru foarte adesea este că nu facem decât măsurători economice, financiare. Nu măsurăm uh, impactul social, de mediu. Sigur, facem niște demersuri în acest sens, dar trebuie, când e vorba de măsurare, mereu e pe partea de finanțe, ceea ce face să fie foarte greu să evaluezi sincer modul uh, în care uh, Uh, poate fi folosit uh, patrimoniul uh, cultural, cum să poată dispune de resursele necesare. Sunt multe lucruri de spus aici, însă ultim, unul dintre lucrurile la care m-am gândit săptămâna trecută când eram la târg a fost că poate ar trebui să ne gândim mai mult la oameni. Am vorbit despre competențe, mi se par esențiale, însă competențele nu o să continue dacă uh, Uh, părinții nu sunt convinși. Uh, copiii nu o să meargă la școli de aptitudini dacă părinții nu sunt uh, um, convinși. Dacă părinții cred că va trebui copilul ăla să fie doctor, o să ajungă un doctor prost când ar fi putut să fie un instalator foarte bun. Glumesc un pic, dar până la urmă este un element foarte important aici trebuie să introducem asta, partea de educație, de conștientizare, cât de mândri pot să fie oamenii dacă se angajează um, către lucruri pe care societatea le găsește importante. Și nu e vorba numai de bani aici, pentru că prea adesea ne uităm doar la asta. Și de asemenea, când ne uităm la diferitele mecanisme financiare pe care le folosește Europa, poate că ar fi o idee bună să ne gândim și la faptul că Europa și identitatea sa, modul în care tratăm conservarea Europei, este un lucru care preocupă pe oameni. Se gândesc la asta când avem uh, programele Erasmus, Creative Europe, uh, îi facem pe oamenii să uh, se mute dintr-un loc în altul, e bine, la fel, poate că ar trebui să îi facem pe oamenii să se gândească la cum să investească uh, în cultură, în uh, patrimoniul cultural. De exemplu, în bunuri comune uh, sunt clădiri care sunt construite, prezervate și așa mai departe. E bine, acestea reunește comunitatea. Mie mi se pare că dacă am construi um, o astfel de abordare ar fi foarte util și cred că la fel um, putem să ne gândim altfel la Natura 2000, să ne gândim la cum uh, afectează ea um, sănătatea noastră. De exemplu, uh, promovează migrația păsărilor și a animalelor, dar de ce n-ar promova și migrația oamenilor cu competențe, cu aptitudini în domeniul acela? Cred că ar contribui mult mai mult la identitatea Europei și uh, Ă, dacă mă întorc ă, la răspunderea mea de președinte al jurului pentru premiile de patrimoniu ă, cultural, avem exemple foarte importante din care le putem inspira și beneficia. Mulțumesc! Mulțumim și noi! mă alătur și eu, domnului profesor, și vă îndemn să analizați, să citiți, să studiați și să folosiți un alt raport care, pe care Comisia de Cultură și Educație l-a elaborat în urmă cu vreo 2 ani, dacă nu mă înșel. Se numește exact așa pentru o abordare integrată a patrimoniului cultural european. Despre asta e vorba. Despre forța care zace în acest subiect, forța de dezvoltare, folosind în primul rând oamenii, comunitatea mai ales, întoarcerea responsabilității și a administrării și a exploatării patrimoniului de către comunitate. Cam asta este logica generală. Mulțumesc tare mult. Doamnă, v-am rămas dator. Doamnă? Ați ridicat mâna? Da. Dan. Vă rog, vă rog. Vă rog. Uh, Dolazim Ladies iz first. parlamenta Republike Srbije i pozdravljam sve Vin din partea Parlamentului Republicii Sârbe și țin să îi salut pe toți colegii prezenți în sală. Ascultând dezbaterile avute până acum, precum și întrebările care au fost adresate, reiese foarte clar că conservarea patrimoniului cultural este de cea mai mare însemnătate pentru noi toți. Însă adevărul e că, de multe ori, punctele noastre de vedere diferă în această privință. Serbia a adoptat cu puțin timp în urmă o nouă lege pentru conservarea monumentelor, pentru că adevărul e că, date, dați fiind numeroși ani de război și uh, inclusiv înmulțirea uh, atât a distrugerilor cât și a cimitirelor, atât de pe teritoriul sârb cât și din afara acestuia, ne confruntăm cu o serie de probleme în provincia meridională Kosovo, asistăm la o distrugere sistematică a cimitirelor ortodoxe, a mănăstirilor și bisericilor din acest teritoriu și asta de câțiva ani încoace. Am următoarea întrebare la 14 ani după de distrugerea a 25 de biserici și mănăstiri din anul 2004, distrugeri care au avut uh, loc, din păcate, cu în prezența forțelor internaționale de menținere a păcii, încă nu se cunoaște identitatea autorii, autorilor acestor acte de distrugere da, ori este vorba despre acte de distrugere a identității unui popor, ori acestea trebuie înfierate. Mulțumesc, domnule președinte, că mai îmi dați odată cuvântul. Și eu sunt președintele Comisiei de Cultură din a doua Camera Parlamentului de la Viena și sunt, de fapt, și istoric. Și ca istoric, eu sunt uh, obișnuit să merg cu ochii deschiși prin orașul meu și să mă uit ce se întâmplă prin orașul meu. Și întreb, mă întreb așadar cine se ocupă de patrimoniul cultural, de fapt. Că aceasta este întrebarea la care trebuie să răspundem. În Austria lucrurile sunt foarte ierarhice. Avem o singură instituție, așa numită Autoritate pentru Monumente la nivel federal, care are peste o mie de uh, obiective care trebuie, pe care trebuie să le gestioneze și este absolut depășită. Se pune problema de aceea ca și proprietarii respectivelor clădiri care fac parte din patrimoniul cultural să fie responsabilizați și să se ocupe de patrimoniul cultural. Dar dacă nu sunt interesați, întrebarea este cine se ocupă de ele. Și aici vreau să revin la argumentația domnului care vine din partea serviciului juridic, care vorbește de competențele Comisiei Europene care pot fi activate în susținerea statelor membre. Eu zic că aici ar fi esențială pentru ca să se clarifice responsabilitatea cine se ocupă în cazul acesta, de exemplu, și în Austria, de toate aceste clădiri, monumente, pentru că această um, autoritate de care vă formeam la nivel federal nu are destul personal, nu are destule fonduri și este absolut depășit, acesta este cuvântul, pentru ca să gestioneze toate aceste aspecte ale istoriei, pentru că istoria este o formă de antropologie și trebuie să punem accentul pe monumentele acestea, trebuie să nu le lăsăm să se pierde, piardă. Și colega din Serbia vorbea înainte de identitatea națională, eu zic că din, 5, din ultimii 40 de ani avem cel puțin 50 de clădiri, palate care au fost distruse sau au au, sunt în ruină și identitatea se distruge odată cu ele. E nevoie de o schimbare pentru că cetățenii nu-și doresc această pierdere. Mulțumesc. Oriol. Si. Um, quería un... Da. Voiam să-i răspund domnului Montes cu privire la dezvoltarea locală, rurală Multe dintre acțiunile care sunt uh, orientate um, către păstrarea patrimoniului uh, cultural, natural, mondial, se îndreaptă tocmai în această direcție. Avem acest proiect specific de creare acestor rute, tocmai către asta se orientează. Deci crearea unor rute în zone puțin cunoscute, unde să se poată lucra în regiune, în zonă, uh, unde să se dezvolte know-how-ul, competențele acestea cumva să existe vizite care să fie cumva orientate în jurul uh, zonelor. Avem um, un exemplu în Aranjuez și în La Granja, care sunt foarte apropiate. Se află în aceeași zonă, sunt două obiective în aceeași zonă și uh, vrem să creăm astfel de sinergii prin industriile culturale, de patrimoniu, astfel încât să creăm un fel de ecosistem, să utilizăm patrimoniul pentru a dezvolta zonele vizate. E un accent pe care UNESCO îl pune, mai ales ca urmare a, a raportului privind uh, cultura și ne concentrăm și pe mă rog, pe, pe viitorul urban, pentru că în viitor o să trăim cu toți în orașe. Însă, independent de acest lucru, trebuie să ținem cont că zonele de patrimoniu natural, rural, uh, Uh, trebuie să fie și ele protejate și există uh, multe discuții interne și în statele membre, dar și la comisie și în rândul altor parteneri, astfel încât aceste aspecte să fie incluse printre orientările principale, de exemplu și la DG Agri, uh, astfel încât să se Um, pun aceste accente în, în jurul zonelor de patrimoniu. Și voiam să-i răspund domnului de la serviciul juridic. Și eu sunt jurist. Voiam să vă spun că mai avem și cadrul acestor obiective de dezvoltare uh, durabilă, în realizarea acestora suntem cu toții implicați și când spun toți, chiar toți. Și cetățenii, în activitatea noastră de zi cu zi, nivelul local, național, regional, nivelul european, dar și cel internațional, unde se încadrează și UNESCO, care se ocupă de protecția patrimoniului cultural și natural. Deci, Trebuie ca lucrurile să ne fie foarte clar. Contribuția noastră uh, se leagă și de implementarea acestor ODD-uri sau SDGs în engleză mai ales la obiectivul 11 care se referă la uh, comunitățile și orașele durabile. La punctul 4 trebuie să consolidăm eforturile pentru a proteja și conserva patrimoniul cultural și uh, natural din lume. Deci toate tipurile de patrimoniu, indiferent de dimensiunea lor sau de valoarea lor, de la cele mai mici până cele cu valoare universală. Și deci răspunderea a noastră, a tuturor, a mea, a dumneavoastră, a copiilor noștri, acest lucru trebuie să ne fie clar tuturor. Pentru că, până la urmă, totul se rezumă la oameni, la munca pe care trebuie să facem cu persoanele, faptul că trebuie să comunicăm cu oamenii, să ieșim din Parlament, să mergem, să ne îndreptăm către tineri, către millennials, către youtuberi și să le comunicăm uh, despre valorile patrimoniului, pentru că altfel suntem pierduți patrimoniul, viața noastră nu o să o mai uh, transmitem generațiilor viitoare, o să rămânem aici. E destul de grav, să o spunem, uh, în acest moment. Am mai spus-o, dar cumva anul acesta cumva ne mișcă ne, și ne face și să mișcăm munți. Acum este momentul, avem și momentumul, adică îndemnul, momentul propice la nivel internațional. Haideți să facem asta. În munca noastră, neînsemnată, fără competențe, să facem tot ce putem Ă, lumea culturii este foarte fragmentată, dar cu toții trebuie să facem tot ce ne stă în putință, la nivel local, la nivel regional, la nivel național, internațional, european toată lumea și domnul ă, Diaconu cred că este de acord cu multe dintre ideile mele. Știm că suntem foarte pasionați de acest domeniu. Asta era mesajul pe care vreau să vi-l transmit e mm, un îndemn foarte puternic să mm, facem cu toții ce putem. Mulțumesc! Da, mulțumesc foarte mult! Vorbiți ca un om politic, cu mare talent chiar, ca un om politic, nu ca un uh, membru UNESCO. E foarte bine. La anul sunt alegeri, în 2019 sunt alegeri. Succes! Uh, domnule? You. Yes. Sorry, sorry, lady, ah. uh, mister, ah, Please. mister, Sorry first. Thank you. Klaus-Peter Echter. Uh, Klaus-Peter Echter, ca și unul dintre antivorbitorii mei, sunt de la Consiliul Europa Nostra și vicepreședintele Europa Nostra Germ- Germania. Care este impactul uh, patrimoniului cultural în general. Eu cred că există un succes evident. A reușit o responsabilizare pentru uh, patrimoniul cultural și cred că a reușit și să pună atenția pe conceptul de sustenabilitate. Mai sunt multe de făcut. Dacă e să ne amintim, de exemplu, de un forum politic al ONU la New York, unde s-a discutat despre obiectivele de dezvoltare ale mileniului și de, s-a spus că unul dintre ele, unul dintre obiective este păstrarea, conservarea patrimoniului cultural, dar nu s-a discutat destul pentru că politicienii nu au înțeles cât de important este probabil. Viitorul patrimoniului cultural e extrem de important S-a vorbit despre planul de acțiune, despre moștenire, despre păstrarea interesului pentru patrimoniu cultural și cred că ar fi important să mai aflăm ceva despre planul de acțiune pe viitor. Vă mulțumesc! Și noi, domnule? Imediat. Vedere, Chirisina Delfi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Reprezint Parlamentul Cipriot și voi încerca eu să răspund la întrebarea de mai devreme și anume cine are răspunderea în regiunile aflate în criză. Pentru că acolo, într-adevăr, se constată că nimeni nu mai răspunde de nimic. În propria mea țară, în Cipru, avem o situație în care patrimoniul cultural, cimitirele și uh, mănăstirile, bisericile, precum și alte monumente arheologice, nu sunt respectate de către forțele de ocupație. Ori asta duce în foarte scurt timp la pur și simplu la dispariția acestor monumente. În scurt timp în Cipru nu vor mai exista monumente arheologice și asta din cauza mm, nu doar a proastei întrețineri, dar și a maltratării, să spun așa, din partea autorităților forței de ocupație. Țin să felicit Comisia Europeană pentru programul său de restaurarea celor cinci uh, situri arheologice și țin să salut de asemenea voința Uniunii Europene în slujba acestor inițiative de pace lansate în mai multe regiuni. Participarea Uniunii Europene, uh, inclusiv din punct de vedere financiar, ne-ar permite să creăm Ehm, să ducem la consolidarea încrederii între cele două părți. Serviciul de acțiune externă ar trebui să aibă foarte mare grijă atunci când se acordă ajutoarele financiare, pentru că gestionarea acestor ajutoare financiare ar trebui să se facă în așa fel încât să nu se ajungă la crearea de riscuri la adresa patrimoniului cultural nu poate fi acceptabil să se acorde fonduri uh, pentru programe care să pună în pericol patrimoniul cultural. În orice caz, Uniunea, Europene, Uniunea Europeană este o putere economică înainte de toate și are așadar posibilitatea de a interveni ca atare în cazul Ciprului toate aceste monumente și situri arheologice din țara mea care așteaptă salvarea din calea distrugerii. Știm cine poartă răspunderea acestei distrugeri, însă Uniunea Europeană poate lansa mai multe programe de salvare a acestora. Dar întâi de toate ar trebui să se știe cine sunt uh, responsabili și apoi care sunt mecanismele care pot fi uh, create, mecanisme permanente la nivel regional și național care să poată supraveghea situația. Da, este și rolul UNESCO și rolul Parlamentului European, de altfel, Parlament care a adoptat mai multe rezoluții în această direcție, rezoluții care ar trebui să se traducă și în realitate acum. În încheiere, domnule președinte, trebuie să spun că timpul nu e întotdeauna de partea noastră în aceste regiuni este urgentă digitalizarea uh, patrimoniului cultural, cu atât mai mult în regiunile noastre, pentru că poate câteodată este singura modalitate de a le păstra pentru viitor. Și responsabilitatea, răspunderea e o formă de organizare și, cum vi s-a explicat foarte clar, e de competență națională. Doamna? Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că mi-a dat ocazia să intervin din nou. Cred că toți cei care uh, luăm cuvântul aici, ne gândim la modul cum să tratăm problemele. Și, în primul rând, aici cred că trebuie să vorbim despre educare, despre conștientizare. Dacă nu putem să educăm generații viitoare cu privire la importanța conservării patrimoniului, atunci totul nu va servi la nimic. Înainte, un coleg vorbea despre faptul că părinții preferă ca copiilor să fie, ajungă medici, să nu fie neapărat restauratori. Uh, dacă putem să dăm o pondere socială, um, atunci lucrurile o să fie facilitate, pentru că altfel va fi foarte greu. Și noi, cei care suntem uh, implicați aici, trebuie să fim capabili să introducem cultura în discursul politic, pentru că mă tem că nu e prezent niciunul dintre gesturile politice sau discursurile politice care se fac acum în Parlament, nu au o parte însemnată care să fie dedicată culturii și cred că aici purtăm o răspundere pe care trebuie să ne o asumăm și insist astfel încât cultura să joace rolul acesta în interiorul agendelor politice politice. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Miss? Thank you very much. This time, Mr. Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, țineți, uh, permiteți-mi să vă mulțumesc pentru invitarea părților uh, implicate, inclusiv a mea, și pentru ocazia de a discuta cu deputați naționali. Ocazie foarte importantă, având în vedere că, într-adevăr, patrimoniul cultural ține de uh, competența națională. E practic o invitație la adresa tuturor deputaților naționali de a avea o părere în ceea ce privește ce se întâmplă cu propriul patrimoniu cultural. S-a pus întrebarea cine este responsabil, o întrebare foarte bună, pentru că cam 40% din patrimoniul cultural european uh, este deținut de persoane particulare. Deci și acestea trebuie să fie implicate cât mai mult cu putință. E cu atât mai important când se vorbește despre conservare și restaurare. și apoi, precum știți, uh, de multe ori le lipsesc uh, finanțările necesare, fondurile necesare. Aceste uh, monumente istorice ar putea fi uh, salvate grație implicării mai multor persoane implicate. Sunt multe instrumente ce pot fi utilizate de către persoane pentru a conserva uh, patrimoniul pe care îl dețin. Se vorbește mult despre management integrat, o idee foarte interesantă, și apoi proprietarii dețin și terenurile. Uh, zonele rurale sunt cheie, așa cum s-a spus și mai devreme, însă așa cum s-a spus, Din păcate, acestea sunt uh, lăsate destul de izbeliște. Da, instrumentele există, dar uh, comunicarea și sprijinul întotdeauna nu sunt pe măsură. Practic este un apel la toți uh, deputații naționali de a avea grijă și de aceste aspecte. În fine, s-a tot vorbit despre legalitate. Sunt și avocat eu însămi și Adevărul e, patrimoniul cultural nu este de competența UE, dar sunt multe directive care au un impact la adresa patrimoniului. Gândiți-vă la eficiența energetică, spre exemplu. Sunt multe directive care trebuie puse în practică la nivel național și care impun o serie de cerințe la adresa proprietarilor de clădiri. Iar uh, proprietarii de clădiri pot fi proprietari de clădiri de patrimoniu, nu-i așa? nu este... Da, dificultăți apar întotdeauna, cu atât mai mult atunci când este vorba despre obținerea unui echilibru. Dar sunt convinsă că avem ce face. Încă o dată, în încheiere, țin să mulțumesc Comisiei Europene care ia în calcul și pe managerii privați. Noi suntem în curs de realizarea unui studiu în care căutăm noi modele de afaceri în ceea ce privește patrimoniul cultural cum pot fi utilizate clădirile de patrimoniu. Vă mulțumesc! Uh, vă rog. Thank you very much, Delphine. Mulțumesc. Intervenția mea va fi succintă pentru că antevorbitoarea mi-a luat aproape toate vorbele din gură fac parte din Confederația Organizațiilor de Conservare și Restaurare Europene. Țin să mulțumesc domnului Facani pentru analogia pe care a făcut-o cu domeniul medical, cu doctorul. E greu de descris de regulă profesia de restaurator. Și aș face o metaforă atunci când se vorbește despre conservare și restaurare artefactelor și locui, um, monumentelor, e vorba de producție artistică pe marginea unui obiect. Dar Practic, așa se definesc intervențiile restaura restauratorilor. Pentru că se vorbește și despre primire și despre intervenție directă. Sunt abordări transdisciplinare, dar ce este clar este că comunitatea trebuie să fie conștientă de valoarea patrimoniului cultural și a acțiunilor noastre. Iar uh, chestiunea cercetării este una foarte importantă și care impactează activitatea noastră de zi cu zi. Reprezentanții naționali sunt astăzi aici și asta este minunat, pentru că profesia, acțiunile și activitățile restauratorilor sunt extrem de importante și asta și pentru reutilizarea clădirilor de patrimoniu. atât pentru patrimoniul, pentru patrimoniul cultural. A spus cineva mai devreme că Comisia dispune de toate instrumentele necesare și competențele umane necesare, dar adevărul e că și statele membre uh, au aceste lucruri. Experții restauratori sunt plini de entuziasm și își asumă foarte mare răspundere în ceea ce privește protecția mm, monumentelor și artefactelor. Practic este vorba despre o abordare ascendentă de la cetățeni către patrimoniul cultural. Comunitățile noastre arată cu degetul uh, catastrofele provocate de om și care au o catastrofă, uh, un efect catastrofal și la adresa patrimoniului cultural. Dar așa cum s-a mai spus mai devreme, și neștiința și prostia oamenilor le reprezintă o catastrofă la adresa patrimoniului cultural. Trebuie să se ia în seamă la nivel național și această amenințare trebuie să se găsească o formă juridică pentru acest lucru. Iar noi vă suntem și trebuie să vă fim un partener. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Uh, asta înseamnă succint, nu? Uh, altcineva? Je, je, je peux intervenir? Je vous remercie. Euh, je, je participe. Euh, Pot? La, da, mulțumesc, da. Uh, Particip la dezbatere în calitate de reprezentant a Secretariatului General al Consiliului Europei și vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați invitat și pe noi la această discuție care e extrem de importantă și foarte fructuoasă. Știți că Consiliul Europei are sediul la Strasbourg, are 47 de state membre și se bazează pe valorile drepturilor omului, democrației și statului de drept. Organizația noastră a lucrat deja de mai mulți ani pe chestiuni care țin de patrimoniul cultural, patrimoniul natural și în ultima vreme și de peisaj um, și a elaborat tratate internaționale care sunt deschise spre ratificare, spre acord și uh, pentru Uniunea Europeană. Iar acest corp juridic care se îmbogățește în fiecare an este de mare valoare și ar fi foarte util ca toate statele care nu au ratificat și nu au semnat încă aceste texte să o facă. Poate că Uniunea Europeană examinează și posibilitatea de a fi parte la aceste uh, acorduri. Uniunea Europeană a aderat la Convenția de la Berna cu privire la uh, faună, floră și uh, la um, patrimoniul natural și exact uh, în acest context a adoptat și directiva flora Fauna Habitat. O directivă mai recentă a Parlamentului European despre studiile de impact, dacă nu mă înșel, se referă la convențiile Consiliului Europei, la Convenția de la Berna, dar și la Convenția la Granada cu privire la patrimoniul arheologic și arhitectonic, care este Convenția de la Valeta, și Convenția de la Faro despre patrimoniul pentru societate. Vreau să închei intervenția mea indicându-vă că Consiliul Europei organizează împreună cu Comisia Europeană zilele europene ale patrimoniului, care au un succes extrem de mare, care, după cum știți, deschid ușile tuturor monumentelor, tuturor uh, muzeelor pentru public și care valorizează și patrimoniul imaterial. Acesta este procesul pe care dorim să-l dezvoltăm și pe viitor. O ultimă uh, remarcă despre Convenția cu privire la peisaje, care a fost deja ratificată de 39 de state și care deja a dus la mult interes din partea opiniei publice. Oamenii au devenit foarte conștienți de importanța peisajelor uh, ieșite din comun, dar și de peisajele care fac parte din cotidianul lor, peisajul urban, dar și peisajul rural. De curând, Comitetul Ministrilor a adoptat o recomandare despre contribuția acestui proces la drepturile omului, democrație și la dezvoltarea durabilă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și noi mulțumim. Altcineva? A to jeszcze raz Jerzy, Jerzy Fedorowicz z Polski. Panie przewodniczący, 30 ponad lat. Domnul Teodorovici din Polonia, mulțumesc, domnule președinte, de 30 de ani particip la acest gen de întâlniri unde se vorbește despre cultură, despre influența culturii în Europa. Chiar înainte de aderarea Poloniei la Uniunea Europeană, am participat cu mare bucurie la aceste foruri și mă bucur foarte mult să-i ascult pe colegi aici. M-aș bucura însă dacă, după aceste două zile de întâlniri, am uh, putea să și tragem anumite concluzii, adică dacă am putea să vorbim de o cooperare concretă și să identificăm acele punți pe care putem să le creăm pentru ca să avem o colaborare concretă. Eu cred că astfel de întâlniri sunt bune, se organizează foarte mult cu diverse ocazii, dar eu zic că ar fi bine să dea și rezultate practice. Dacă vorbim, de exemplu, de educație, pe subiecte de cultură, Aceasta, desigur, depinde de cel mai mic numitor comun, dar în același timp depinde și de comuna cea mai uh, mică în care trebuie să avem oameni care să se intereseze de subiect. director de bibliotecă, de exemplu, care doresc să învețe mai multe despre uh, cultura europeană, care doresc să o predea copiilor în satul respectiv depinde foarte mult și de disponibilitatea celui mai mic, uh, celei mai mici entități în uh, rândul comunității dacă vom putea să transmitem aceste mesaje. Polonia, datorită aderării la Uniunea Europeană, a putut să se bucure de foarte multe alte posibilități pe care nu le avea înainte în conservarea monumentelor sale. E foarte important să și vorbim despre beneficiari, cine primește mijloacele de ajutor noi avem, de exemplu, fonduri pentru renovarea mai multor instituții. Aceste ajutoare ne parvin regulat și aș vrea să știu, de exemplu, care e situația în alte țări. Care e situația în uh, domeniul conservării, în profesia aceasta a conservatorilor. E o profesie foarte importantă. Polonia ajută Ucraina, care nu e membră în Uniunea Europeană și pot să vă spun că unul din, una din capodoperele culturii mondiale um, drapelul insurgentului uh, ucrainean din secolul 17 a fost uh, restaurat cu ajutorul uh, Poloniei. Mai sunt și alte țări care au legi și dispoziții care prevăd gestiunea și conservarea operelor de artă. Noi am învățat foarte multe de la alte țări. E vorba de un achi foarte concret, de experiențe pe care le avem din partea celorlalți și care uh, pot să dea un sens acestor întâlniri, numai dacă putem după aceea să avem și o colaborare concretă. Mulțumesc! Mai vrea cineva să intervină? ultimul. Siento ser reiterativo, pero la intervención... Îmi cer scuze că mă repet, dar vreau să mă refer la uh, ce a spus domnul Oriol Freix, așa cum reprezentantul uh, Consiliului um, Europa. Da, sunt de acord cu Oriol. Sunt uh, locuri unde e necesar, unde e lăudabil să se facă recuperare, conservare, dar să nu se uite că e vorba de un element concret care se recuperează, un element cultural, un palat, un castel. Putem să recuperăm acest element. S-a făcut această comparație cu medicina, dar în cazul acesta trebuie să facem un diagnostic. Nu e același lucru să recuperezi un monument ca să recuperezi un peisaj. Recuperarea peisajului este mult mai complexă, pentru că pe lângă monument, uh, acum că e vorba de patrimoniu material sau imaterial, trebuie să recuperăm și alte aspecte. Și, ca să nu mă mai lungesc, pot să spun doar că tot, tot patrimoniul trebuie recuperat, însă patrimoniul cel mai uh, uh, important care trebuie să fie recuperat ca drept este cel al persoanelor. Nu putem vorbi despre recuperarea peisajelor dacă nu avem respect pentru um, cutume, tradiții, um, artizanat care s-au dovedit că sunt beneficiare um, și care sunt absolut necesare pentru a avea monumente, dar să avem și un peisaj în care uh, ființele umane să fie protagonistul principal. Mulțumim. Ultimul vorbitor, Grecia. Merci de me redonner la parole. Je voudrais un, un instant revenir sur les... Mulțumesc că mi-ați dat deja un cuvântul. Aș vrea să revin asupra valorizării peisajelor și dispozitivul Natura 2000 care a permis protecția mai multor sectoare. Aș dori să pun perspectiva mizelor importante legate de tranziția energetică. În acest moment, în Charente Maritim, pe lângă Gironde, este un sit Natura 2000 sau o mare parte din acesta și în fiecare săptămână apare un proiect nou de uh, dezvoltare de parcuri eoliene sau parcuri fotovoltaice care sunt adesea um, obiectul unei rezistențe foarte mari a asociațiilor de apărare a peisajelor. Um, pe de-o parte, e greu de înțeles că conservi un sit natural pentru frumusețea sa, pentru diversitatea speciilor pe care le poate adăposti, însă pe de altă parte autorizăm niște proiecte care contravin uh, acestor situri, fără să existe niște, niște mijloace de constrângere. Și dacă trebuie ceva dezvoltat la nivel european în acest moment, ar fi un cadru care să fie stabilit, pentru că tranziția energetică este importantă, dar um, urgențele acestea fac ca adesea um, um, în statele membre să nu existe mijloace pentru a registra lucrurile și au tendința să se întâmple prostii. Mulțumesc. Din păcate, astfel de exemple sunt o mulțime în țara mea, cel puțin, s-a restaurat, firește, pe proiecte europene, cu bani europeni, o cetate din secolul XIV-XV, splendidă, și la 10 metri distanță, o altă investiție europeană, cu acte în regulă, ceea ce numim acolo hazna, deci un fel de toaletă uriașă, o reciclare de ape reziduale, la 10 metri distanță, ca să înțelegeți unde se poate ajunge cu aceste lucruri. Și am în două, pe fonduri europene, pe proiecte europene, cu toate actele în regulă. Ehm, Asta ca să înțelegem unde ne aflăm. Acum, o să-mi permit uh, câteva concluzii mici. Uh, după felul cum uh, asistenta mea a notat febril acolo, mă îngrozesc că în noaptea asta va trebui să stăm să, să scriem concluziile pentru mâine, o să le prezentăm mâine în, în ședință de mâine. Mărturisesc că că m-ar fi interesat, poate în primul rând, pentru că v-am explicat de la început, această întâlnire, această manifestare se, se desfășoară sub egida anului european al patrimoniului, care e pe sfârșit, la sfârșit. M-ar fi interesat în mare măsură, sau mai mare măsură, un fel de feedback al acestui subiect, acestei provocări, acestei oportunități pe care Parlamentul European, Comisia, Consiliu au îndreptat-o către statele membre. Așa cum ați înțeles foarte bine, vi s-a explicat chiar de juristul nostru și mulțumesc încă o dată pentru participare, că acest patrimoniu, cultura, sunt de competență națională și atunci orice poate să vină dinspre instituțiile europene sunt soluții, îndemnuri, variante, bune practici. În niciun caz nu putem obliga pe nimeni să intre într-un sistem sau altul. Uh, și m-ar fi interesat în ce măsură oportunitatea numită Anul European al Patrimoniului a funcționat în statele dumneavoastră? A fost un răspuns pe măsură sau un prilej, așa cum într-unele dintre state, am fost în mai multe vizite prin statele membre, și într-unele dintre ele am, am, mi s-au relevat soluții formidabile, chiar reforme în domeniu, ocazionate exact de anul european al patrimoniului, de această oportunitate. Uh, tot ce ați spus, ce ați arătat, sunt uh, situații sau cazuri generale, foarte adevărate, de care trebuie să ținem cont fără discuție. Uh, știu foarte bine, pentru că viața mea, toată viața mea, și sunt un om bătrân, s-a desfășurat exact în acest domeniu. Am lucrat toată viața mea în cultură, în cultura română și știu foarte bine lucrurile astea. Și în epoci diferite, iarăși pot să spun, și viziunea mea sau înțelegerea mea pe acest gen de subiecte are, să zic așa, a beneficiat și de varianta comunistă a subiectului și acum, după 1990, de varianta capitalistă europeană a acestui subiect. Uh, întotdeauna, și atunci și acum, senzația mea concretă de profesionist a fost că, atunci când e vorba de cultură, patrimoniu, e ceva ce se pune la butoniera omului politic, a guvernului, a decidentului, funcționează ca un fel de simbol, de efect, de onorabilitate, dar atât. Când se fac bugetele naționale, întotdeauna sunt, cultura, patrimoniu, sunt ultimul subiect și cifrele cele mai mici. Din păcate, mai mici sau mai mari, funcție de statele despre care discutăm în Uniunea Europeană. Dar comparabil cu altele, mult mai mici. Încă nu s-a înțeles, încă nu se înțelege. Și dacă, după dorința mea, dumneavoastră, membrii ai Parlamentelor Naționale, ați putea să vă transformați în adevărați ambasadori ai acestui subiect, factor de presiune civilizată, pozitivă asupra decidenților, aceste domenii sunt din ce în ce mai puternice, cifrele bugetare sunt din ce în ce mai mari, integrarea patrimoniului, a culturii în viața de zi cu zi sunt esențiale, nu e un domeniu separat, are conexiuni cu tot felul de alte subiecte. Poate v-a mirat participarea aici a direcțiilor atât de diferite ale Comisiei Europene, atât de diferite. Exact pentru că, dacă discutăm de patrimoniu, cultură, conexiunile sunt uriașe, au legături cu tot felul de alte domenii. Este o abordare modernă, contemporană, de care vă sfătuiesc, vă rog să țineți cont, cum zic ce am și mai devreme, în măsura în care veți fi de acord să fiți ambasadorii intențiilor noastre bune către statele membre. Toamna se fac, uh, ca să zic așa românește, dragi colegi, bobocii, dar se fac și bugetele pentru anii viitori. Poate e cazul să fiți mai vocali pe aceste subiecte, să cereți importanța pe care deja o aveți. Cifrele de, de aport în bugetele naționale, în PIB-urile naționale, sunt din ce în ce mai mari. Câteodată mai mari decât domenii esențiale, industrie, agricultură câteodată. Sunt foarte mari, foarte importante, producătoare de locuri de muncă. E o nouă abordare, modernă abordare pe care vă propun, dar firește, acest gen de subiecte o să le abordăm mâine la concluzii Acum uh, vă mulțumesc tare mult pentru că nu m-ați ajutat să nu folosesc, nu-mi face nicio plăcere acest gest al dictaturii. Ca să ne amuzăm, o să o bat o singură dată, la finalul întâlnirii noastre, care n-a venit încă. Uh, acum, pentru că mai sunt câteva minute, uh, putem face poze, este spațiu de 5-6 minute, 10 minute, în care ar trebui să și dăm mâna unii cu alții, concret și nu simbolic. Acum întâlnirea de azi s-a terminat. Vă mulțumesc foarte mult tuturor.